sarà l'oggetto di una relazione. Il relatore sarà designato dal gruppo del Partito Popolare e sarà invitato a tenere conto. Va, și va trebui să țină cont uh, și de chestiunile uh, abordate, întrebările scrise adresate președintelui Consiliului European. Uh, solicitarea de interpretare a articolelor 150-151 din raport în legătură cu, articol, cu acordurile de asociere caracterul unui acord comercial, va fi, chestiunea va fi examinată într-un raport și raportorul va fi desemnat de socialiști. În al treilea rând, solicitarea de interpretare a articolului 50 în legătură cu dreptul unei comisii asociate de a depune amendamente direct în plenară va fi tratată printr-un proiect de scrisoare um, pe care îl va propune președintele Comisiei. În al patrulea rând, pentru examinarea viitorului acord interinstituțional cu Consiliul în legătură cu anumite aspecte în aplicarea tratatului de la Lisabona, grupul verzilor vor desena raportorul. Comisia AFCO va cere ca raportorul să fie asociat echipei de negociatori. În al cincilea rând, din 24 până în 26 mai, șase membri din AFCO doi din PPE, doi de la socialiști, uh, un membru din ALDE și unul din alt grup vor vizita Polonia. Programul va fi uh, definit alături de vicepreședintele Tarkovski, care poate astăzi ne va da detalii suplimentare. În al șaselea rând, vom cere autorizarea pentru un raport de inițiativă în legătură cu uh, modul în care statele membre împreună cu Consiliul uh, propun uh, texte. Domnul Tarskovski a inițiat deja acest uh, raport. Raportul de relațiune de inițiative. Ottavo, la Comisiune AFCO. În al optulea rând, Comisia AFCO va invita pe domnul Sayer să ne informeze în legătură cu procesul de reformă constituțională în Ungaria. Comisia AFCO va cere o aprofundare a studiului început deja în legătură cu votul electronic, pentru a ține cont de posibilitățile de a folosi acest vot electronic. În legătură cu inițiativa cetățenilor, pe baza recomandării pe care o va face uh, colegul Efner după um, consultările cu Comisia, și Comisia pentru Petiții va fi uh, informat în legătură cu faptul că nu se va face nimic în legătură cu petiția 0809 din 2010, având în vedere că Uniunea nu este competentă pentru a adopta astfel de măsuri. În al 10-lea rând, Comisia va cere departamentului tematic să elaboreze documente în legătură cu modul în care se creează partidele politice în statele membre ale Uniunii Europene, criterii, proceduri Eh, și modul în care acestea pot participa la alegeri, drepturile electorale și participarea cetățenilor Uniunii și, de asemenea, modul în care sunt aleși președinții eh, în state terțe. Colegul Mendes a cerut coordonatorilor care au acceptat să aibă loc o ședință extraordinară după masa zilei de 22 martie la Strasbourg, la Bruxelles, se scuze domnul președinte, pentru a examina încă o dată în comisia noastră reforma tratatului articolului 136 despre care am discutat deja foarte mult. Iată care sunt comunicările. Dacă aveți observații, nu aveți, atunci considerăm aceste recomandări ale coordonatorilor ca fiind adoptate de comisie. Colegul Mendes. De, el sentido... Domnule președinte, sensul propunerii pe care ne-ați făcut-o este, urmă, uh, este următorul. Ideea este ca domnul Gualtieri, să putem asculta pe domnul Gualtieri înainte de plenara la care vom vota. Domnii Broc și Gualtieri ne vor prezenta situația negocierilor pe care le vor fi purtat conform mandatului primit în urma votului uh, de săptămâna trecută în Comisia AFCO. Am dorit, deci, să fim informați uh, în legătură cu modul în care negociatorii vor negocia pentru a transmite grupurilor noastre politice cum trebuie să voteze, pentru că ședințele de grup, în la ședințele de grup este suficient timp pentru dezbateri, deci pregătirea votului din plenară va putea fi mai bună dacă vom putea transmite colegilor din grupuri uh, rezultatul, uh, informațiile către rezultatul negocierilor transmis de domnii Brock și Gualtieri. De aceea am, promus, am propus o ședință suplimentară a comisiei noastre și vă mulțumesc pentru aprobare. Onorevole Mendes de quindi lascio... Nu am nimic împotriva propunerii domnului Mendes de Vigo și ne, haideți să ne exprim părerea favorabilă, nu? Acum comisia va trebui să spună dacă da sau nu, văd că nu este nicio obiecție și atunci în 22 uh, după amiază vom uh, organiza această reuniune extraordinară ca să ascultăm pe colegii Broc și Gualtieri, Gualtieri și cu asta trecem la ordinea de zi. În primul rând avem uh, raportul domnului Daf, propunere de modificare a actului din 20 septembrie 1976. Vă rog, domnule Daf, aveți cuvântul. Uh, Bună dimineața, domnule președinte, dragi colegi. Vă mulțumesc pentru faptul că ați depus rapid un număr considerabil de amendamente la propunerea de rezoluție în legătură cu modificările tratatului. După cum știm, uh, structura acestuia este complexă și de aceea trebuie să avem mare grijă să fim coerenți, să existe o coerență între cele trei instrumente. Adică rezoluția, tratatul și actul. Aș începe prin a menționa patru amendamente pe care le-am depus eu Mai întâi amendamentul 25, care ne alertează în legătură cu faptul că aceasta este o inițiativă legislativă formală a Parlamentului și deci trebuie să respecte protocolul Parlamentelor Naționale și după acordul uh, din plenară, trebuie să transmitem textul Parlamentelor Naționale pentru o verificare a subsidiarității. În al doilea rând, amendamentul 81, am cerut Comisiei să-și, pre, per, să prezinte propuneri de regulament pentru consolidarea Eurostatului pentru a îmbunătăți uh, consecvența și comparabilitatea datelor de la nivel național, mai ales în legătură cu populația. Articolul 112 am propus o modificare a formulei la măsur uh, severin în legătură cu proporționalitatea degresivă Deci o modificare a formulei proporționalității degresive, cred că trebuie să modificăm această formulă indiferent uh, dacă până la urmă se va cădea de acord în legătură cu o formulă matematică. Astfel ne vom putea apăra mai bine în tribunale, la curți, dacă se va de depune o plângere împotriva noastră, cum că nu am respectat proporționalitatea degresivă. Dacă vom fi modificat formula inițială, care încă nu a fost uh, consemnată formal într-un act juridic. În fine, la amendamentul 136, am uh, propus formula din compromisul de la Cambridge și vă reveni asupra acesteia la sfârșit. Câteva observații în legătură cu principalele amendamente depuse de colegi. Bineînțeles, uh, ținând cont de faptul că nu înțeleg foarte bine toate limbile colegilor, mai ales germana. Traducerea nu va fi disponibilă decât săptămâna viitoare. E păcat acest lucru, dar nu putem să facem nimic. Așa că voi prezenta pe scurt punctul meu de vedere în legătură cu amendamentele pe care cred că le-am înțeles. Domnul Șeflin revine la Directiva 93109 și subliniază importanța revizuirii acesteia. Aș dori doar uh, să îl informez uh, că Parlamentul uh, a spus deja că dorește să facă acest lucru Cred că domnul comisar Șefcovici, ceva mai târziu, ne va vorbi despre acest aspect. Cerem o reformare a propunerii comisiei, a directivei și așteptăm propunerea comisiei. Un alt uh, coleg a depus un amendament în legătură cu Um, rolul electoral la nivel european. Domnul Gualtieri propune să spunem că Consiliul European trebuie să fie trebuie să fie de acord cu procedura de consens și nu unanimitate. Îi urez bun, mult succes, aș spune. Dar cred că dacă facem acest lucru este, lucru, este evident că modificarea nu ar putea fi adoptată decât prin referendum în Regatul Unit. Și le urez mult succes britanicilor pentru a avea câștig de cauză într-un astfel de referendum. Amendamentele 70 și 71 din partea PPE-ului și socialiștilor au obiectivul de a modifica uh, propunerea mea cu listă transnațională um, electorală Deci ideea este că în loc să se poată alege, alege uh, un candidat de pe o listă, singura posibilitate ar fi să se aleagă o listă întreagă, deci un bloc de candidați. Listă propusă de parte, uh, Partidul Politic. Eu sunt împotriva acestei uh, idei, trebuie să vă spun sincer că astfel cred că reforma și-ar pierde din substanță. Pentru că cetățenii nu vor mai putea să-și exercite um, posibilitatea discreționară uh, și uh, ideea este să încurajeze votul uh, transnațional. Cred că alegerea personalităților și naționalităților uh, va fi un factor care va încuraja pe alegători Uh, să se prezinte uh, la vot pentru lista transnațională. Dacă acceptăm propunerea PPE-ului și socialiștilor, cred că astfel i-am descurajat pe electori să se prezinte și s-ar da prea multă putere partidelor politice europene. Eu doresc să încurajez dezvoltarea acestor partide, după cum știți, dar dacă le dăm prea multă putere să stabilească o listă fixă de candidați, acest lucru mi se pare, mi s-ar părea uh, o măsură, o pas înapoi regretabil. Verzi, Gerald Hefner nu este astăzi aici. Cred că dânsul propune ca 25 de deputați din cei 751 actuali, uh, deci ca numărul să fie redus cu 25 de deputați. Uh, cred că este imposibil să facem acest lucru. Este foarte greu să reducem numărul cu 25. Doamna Belier. dorește chiar să reducem numărul cu 27 de deputați. Și cred că s-ar crea confuzii. State could have an extra member of the European Parliament. Și eh, cred că ceea ce trebuie să reținem este faptul că acest experiment transnațional ar putea fi interesant și nu trebuie să aibă o legătură cu reducerea numărului de deputați. Colegul meu uh, din Partidul Național Scoțian propune um, circumscripții în statele membre și Anumiți colegi finlandezi și scandinavi sprijină propunerea și cer ca regiuni autonome, cum ar fi insulele um, Violand să fie reprezentate direct uh, în uh, Parlamentul European, dar nu cred că este posibil acest lucru într-o procedură electorală directă, uniformă. Cred că este responsabilitatea statului finlandez să se organizeze mai bine pentru ca și acești cetățeni să poată să fie reprezentați, cetățenii din uh, regiunile autonome. Grupul conservatorilor și reformiștilor, care nu este de asemenea reprezentat astăzi, este împotriva listelor transnaționale. Știm că aceasta este poziția acestui grup. Domnii Guerrero și Galtieri propun modificări atât de structură cât și de substanță la modificările propuse de mine la protocolul privilegiilor și imunităților dar doresc să vă previn de faptul că cred că la nivel de drept primar trebuie să fac aceste modificări. Legislație secundară pentru astfel de aspecte nu este suficientă pentru a asigura imunitățile unui deputat la nivel supranațional. Dar putem să mai discutăm despre aceste propuneri. Domnul Gualtieri și alți uh, colegi italieni au propus ca persoanele care au fost uh, condamnate pentru uh, fapte grave, deci uh, condamnate penal, să nu se poată prezenta um, la alegerile europene. Este o propunere interesantă. Și s-ar, poate s-ar risca decimarea acestui parlament, cine știe, dar putem să discutăm despre această propunere. În ceea ce privește formula matematică, aș dori în principiu să rămânem la hotărârea pe care am luat-o să cădem de acord asupra unei formule matematice transparente, care să funcționeze rapid, să fie constituțională și um, să nu riște să fie atacate în uh, tribunale. Pentru cei care doresc să ne împiedice să găsim o formulă matematică, le-aș spune că trebuie să se întrebe ce vor face pentru uh, a apăra Parlamentul împotriva acuzației de la Bundeswassergericht, de exemplu, uh, um, plângerea că nu respectăm tratatul. Compromisul de la formula din compromisul de la Cambridge a făcut obiectul consensului Um, matematicienilor, care până acum era un conflict, această formulă respectă condițiile din tratat. Un uh, plafon, uh, un prag minim și respectă principiul proporționalității degresive. Uh, precum și obiectivele noastre ambițioase. Un sist- uh, acest sistem trebuie să fie robust și să poată să funcționeze dincolo de mandatul, anumite mandate în Parlament și să fie imparțial față de interesele politice. Aș vrea să subliniez acest ultim aspect. Bineînțeles, putem reveni la târguiala politică pe care, care avea loc în trecut, dar trebuie să ne întrebăm despre imparțialitatea acestei târguieli politice față de interesele politice. Propunerea lui Gerald este o formulă parabolică care uh, alege o funcție arbitrară și se aplică trei teste pentru a ajunge la un rezultat. Și cred că până la urmă această formulă, va, rezultatul va fi mai puțin proporțional decât cel al compromisului de la Cambridge. Raportul definitiv a specialiștilor de la Cambridge va fost transmis și trebuie studiat cu multă atenție. Bineînțeles, vreau să știu care sunt acum punctele de vedere ale colegilor Aș propune o, să organizăm o ședință a, a raportorilor din umbră marțea viitoare pe la ora 17. Voi confirma data și ora. Și atunci voi propune un compromis care se va baza pe compromisul de la Cambridge. Uh, care va fi introdus uh, încet, încet, uh, pe parcursul mai multor mandate. Vă voi explica cum anume. Aș dori de asemenea ca la Strasbourg comisia noastră să aibă o ședință extraordinară în dimineața zilei de 7 aprilie pentru a ne putea informa unii pe alții în legătură cu uh, discuțiile de la ședințele de grup. Votul va avea în continuare loc pe data de 19, luna viitoare, după cum uh, am spus. Bine, grație, onorului Daf. Adesso... Mulțumesc, domnule Daf. Văd că sunt mulți colegi înscriși la cuvânt, dar la ora 10 trebuie să uh, facem votul raportului Gianacu. Devo dare l'indicazione. Așadar, vă rog să vă limitați fiecare la 3 minute. În primul rând, dau cuvântul domnului Șeflin. Thank you, Chair, and thank you. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și domnului Duff. A fost un, e un raport extrem de important și de dreptul fascinant. Sigur, sunt multe lucruri cu care suntem de acord. Liste transnaționale, de exemplu. Eu aș avea o singură problemă aici și înțeleg care e argumentul în favoarea a nu acorda prea multe puteri a administratorilor, dar problema rămâne că dacă o listă este semi-deschisă, există posibilitatea ca uh, să intervină și votul național uh, și este un pericol real. De aceea aș prefera să avem o listă închisă. Deși recunosc faptul că E o, mai puțin democratic acest procedeu. Dacă o, se, o listă semideschisă e mai uh, capabilă să mobilizeze electoratul sau nu, nu prea cred. Vedem ce s-a întâmplat în voturile la alegerile europarlamentare. Câteodată da, câteodată nu, dar nu suntem, putem fi siguri. Aș spune să rămânem la lista închisă aici. Deși există contraargumente, desigur. Acum, registrul electoral la care s-a referit domnul Daf, cred că dacă o să avem uh, o listă transnațională, atunci, într-adevăr, ar trebui uh, să ne gândim foarte serios la uh, acest uh, registru electoral pan-european, pentru că sistemul actual nu este prea satisfăcător. Sistemul acesta de raportare nu funcționează foarte bine. Eu știu că există probleme, și sigur că e o întreprindere majoră asta, dar pe de altă parte n-a spune că e o condiție necesară. Dar e, ne poate ajuta să ne asigurăm că listele transnaționale funcționează cu succes. Problema reală pe care o vedem noi e formula asta matematică. Dacă priviți, dacă citiți raportul, eu cel puțin l-am, l-am primit în dimineața asta, Țările de dimensiuni medii nu au decât de pierdut aici. Și compromisul de la Cambridge poate că nu poate fi contestat din punct de vedere legal, poate că e eficient și superb ca formulă matematică, dar are po- ă, consecințe politice ă, negative pentru țările de dimensiuni medii și de neacceptat. Și țările ă, de dimensiuni mari au de beneficiat din această formulă, nu numai Germania, de altfel și poate fi motivul lansării unei campanii uriașe eurosceptice din partea acestor țări care au de pierdut. Eu nu eu nu cred că alegătorii mei maghiari vor cânta de bucurie pe străzi dacă văd că li se vor reduce numărul de aleși de la 22 la 17. E o adevărată emoragie, e de neacceptat. Și regret, pentru că eu înțeleg mă rog, importanța politică și uh, utilitatea politică a unei formule care nu poate fi atacată din punct de vedere juridic, și care, într-un fel, pune capăt acestor târguieli politice despre care am discutat, dar mi se pare că consecințele sale politice nu pot fi susținute de grupul nostru. Ar mai fi câteva detalii referințe la minorități etnice, cred că ar fi trebuit uh, mai largă formularea să se aplice tuturor minorităților, dar, în rest, cred că raportul este unul excelent și mulțumesc uh, încă o dată domnului Daf și mă opresc aici. Mulțumesc, spune președintele. Mă, îmi pare rău că trebuie să fiu strict cu timpul de vorbire, dar trebuie să o fac. Dau cuvântul colegului Gualtieri acum. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Sigur că numărul de amendamente depuse confirmă că tema raportului este una importantă. Că domnul Dafne a propus un raport uh, excepțional, a spune, care se ocupă de probleme foarte uh, complexe și foarte importante. Eu voi încerca să mă refer aici la amendamentele depuse de grupul nostru și o să le grupez pe puncte. În primul rând, tema asta a listei transnaționale. E o temă controversată și nu ascunde acest lucru. Bine, există și puncte pozitive, dar există și probleme cu această listă, dar decizia noastră a fost până la urmă să susținem propunerea, o considerăm o propunere cheie a raportului DAF. Totuși, Am depus acest amendament care elimină referirea la preferințe, fie doar în metoda semideschisă. Asta ca să evităm riscul de a se reproduce o formă de uh, lealitate națională și să avem ordine de preferință care corespunde ordinii de mărime, de dimensiune a țărilor din care vin candidații ar putea exista o alternativă și anume să avem o dublă preferință. Dar oricum, noi uh, propunem mai bine să eliminăm referințele. În ce privește form, formula asta matematică despre care s-a discutat, e clar că propunerea corespunde celor trei criterii indicate de domnul Daf. Eu personal o, o găsesc rațională și corespunzând unui criteriu abstract, și anume de a garanta o mai mare proporționalitate, deoarece Parlamentul European are un mai mare rol, este reprezentantul direct al cetățenilor și atunci statele sunt mai mult reprezentate de Consiliu. Dar e clar că, din punct de vedere politic, după cum era și de prevăzut, severitatea, duritatea formulei și uh, modul de a alege între diversele sisteme pentru a proporționaliza această degresivitate a fost cea mai extremă. Este sistemul cel mai proporțional, pe cu baza 5. Deci e varia- varianta cea mai extremă. E clar că se dorește o redistribuire în așa fel încât să fie imposibil tehnic și politic să se ajungă la o majoritate care să susțină această propunere. Așadar, noi avem uh, o altă propunere, una ambițioasă, uh, care, care ar însemna modificarea tratatului de DAF. Da, domnul DAF mi-a urat succes cu această încercare, dar eu îi spun că oricum noi propunem o reformă a tratatului cu lista pe care o propunem și uh, ca urmare mulți vor, vor, mulți vor cere referendumuri. Deci atunci când ne punem deja problema uh, reformării tratatului, eu cred că în primul și în primul rând tratamentul ar trebui să, încearcă, să încerce uh, să ajungă la o coerență cu principiile tratatului, partea tratatului care privește compunerea Parlamentului, pentru că eu văd că există o incoerență aici. Pe de o parte, tratatul de la Lisabona schimbă lucrurile și spune că în Parlamentul, de la reprezentant al statelor membre, ajunge reprezentant al cetățenilor și, pe de altă parte, decizia asupra compunerii Parlamentului e lăsată la latitudinea Consiliului, care reprezintă statele membre. Deci există o contradicție, văd eu, între tratat și principiile sale. Eu cred că dacă noi trebuie să schimbăm tratatul, după cum propune DAF, și după cum se pare că sunt de acord și marile grupuri că acceptă acest principiu al listei transnaționale, atunci cred că noi ar trebui să uh, ne ocupăm de cea mai importantă problemă, și anume decizia asupra compunerii uh, Parlamentului nu poate fi lăsată doar la atitudinea Consiliului, ci să există o codecizie între Consiliu și Parlament. Deci acesta este sensul amendamentului meu. Deci nu e vorba doar de faptul că mă opun formulei matematice, ci și uh, uh e vorba de o luptă, până la urmă, care poate vedea Parlamentul pe poziții unite față de Consiliu. Am văzut că există amendamente, cum este cel lui Hefner, cu formula parabolică, care poate fi susținută sau e mai durabilă decât uh, aceasta atât de severă. Dar noi am vrut să ne referim mai, mai ales la aspecte de procedură, nu atât de fond. Apoi există un alt grup de amendamente care are legătură cu acesta din urmă. Sunt amendamentele mele. Președintele, domnule Gualtieri, vă rog. Da, telegrafic, spune domnul Gualtieri. Încerc să am același raționament ca în problema compunerii. Și aici există o lege care respectă logica pre-Lisabona. Eu cred că mai mult decât să decidem astăzi data următoare la alegeri, noi trebuie să decidem ca data alegerilor să o hotărască Parlamentul European. Și nu ar trebui acum să definim în detaliu privilegiile, imunitățile și așa mai departe. Noi trebuie acum să clarificăm că toate aceste lucruri trebuie să se hotărască în codecizie, și, deci Parlamentul European și Consiliul. Nu putem să mai lăsăm asta doar la latitudinea Consiliului, pentru că Parlamentul reprezintă direct pe cetățeni. Și, în fine, două puncte, vă rog, foarte pe scurt. Da. În primul rând, am văzut că mulți colegi, nu doar cei la care s-a referit domnul Daf, dar și alții, fac referire chiar și indirect în alte articole decât articolul 2 la problema colegilor regionale. Aici eh, mi se pare că nu au dreptate colegii, pentru că există un... Acolo articolul 1.2, care este locul principal unde se vorbește de faptul că poate nu este acest articol, dar în fine, se pot înființa colegii regionale sau de altă natură fără a modifica caracterul proporțional al votului. Dacă nu modificăm acest principiu și nimeni nu propune acest lucru, atunci nu are niciun sens să modificăm legea în alte locuri, să facem referire la aceste consilii regionale, colegii regionale, care pot produce chiar și involuntar o contradicție cu principiul proporționalității naționale a votului. Deci, sigur, putem organiza listele locale, regionale, în mod diferit, dar nu putem crea o divizare a statelor, o împărțire a lor în circumscripții care depășesc principiul proporționalității naționale al distribuirii uh, uh, locurilor. Ăsta este principiul. Decida di mutarlo, ma nessuno lo ha fatto. Infine, e eh, solo per illustrare... Eh, apoi, doar pentru ilustrarea amendamentului, în ce privește persoanele condamnate definitiv, Tre reati, tre gruppi di reati. Eh. S-au identificat trei grupuri de infracțiuni contra domeniului public, furtul de bani publici, crimă organizată, corupție și apoi un prag general de, al pedepsei și atunci ă, funcționează mandatul de arestare european. O infracțiune cu o pedeapsă minimă de 3 ani de închisoare. Ăsta a fost doar, acum explic doar criteriul conform căruia am alcătuit acest amendament cu condamnații definitiv. Mulțumesc. Acum domnul Rangel are cuvântul. Well, I'll be very brief. I, uh, I'd like... Voi fi foarte subțin, domnule președinte și voi spune că sunt pe deplin de acord cu faptul că raportul domnului Duff este extrem de interesant, menționând totuși că avem de făcut niște alegeri și domnul Duff a făcut niște alegeri, în opinia mea, inacceptabile. În primul rând, subliniez faptul că înțeleg votul preferențial și alegerea acestuia dar nu înțeleg de ce Andrew Duff consideră că 27 de membri de pe listele tranzacționale reprezintă un risc. Asta comparativ cu riscul unei abordări naționale. Deci, în acest context, nu înțeleg uh, exact care este această opțiune. Este contradictoriu să resping uh, respingi lista celor 27 pentru a merge apoi la nivel, la nivel național. De asemenea, este surprinzător și un alt lucru, și anume că avem această formulă matematică. Deci, în primul rând, resping faptul că avem un compromis de la Cambridge. Nu există niciun compromis, nimeni nu a făcut niciun compromis, ci pur și simplu o mână de matematicieni aleși de cineva a venit cu o formulă matematică. Dar iată că nimeni nu face parte niciun compromis, cel puțin uh, eurodeputații portughezi nu au luat parte la așa ceva. Compromisul este atunci când caz de acord asupra unui lucru. Mi s-a părut interesant să avem astfel de studii, să vedem dacă o soluție se întrezărește sau nu. Dar nu discutăm în niciun caz despre un compromis. Resping totul chiar și la nivel lingvistic și resping ideea că ne aflăm pe teren neutru. Metodiștii electorali știu foarte bine că sistemele electorale nu sunt neutre și că nu există formule neutre în acest sens. Rezultatele formulelor sunt foarte clare. Conferă statelor membre mari o pondere mult mai mare la nivel european și încearcă eliminarea statelor de dimensiuni medii. Suedia, Austria, Grecia, Cehia, Portugalia, iată, sunt doar câteva state clar într-o situație inacceptabilă în această împrejurare. Nu există neutralitate, nu există imparțialitate la nivelul formulelor de acest gen. Nu sunt de acord nici cu faptul că ați menționat Curtea Constituțională Germană. Și modul în care poate fi atacat uh, sistemul nostru la nivelul curții. Nu există nicio diferență între uh, Parlamentul European și partidele politice germane. La Bundestag au diferite metode de vot neproporționale. Să nu uităm că Putem compara situația cu Consiliul nostru. Dar ideea este că sistemele sunt diferite și argumentele aduse sunt inacceptabile. Îi spun așadar domnului Andrew Duff că dezbaterea în sine este una interesantă și profundă. Însă așa cum dumneavoastră ne-ați urat uh, bun noroc, la fel vă urez și eu mult noroc și multă baftă cu formula noastră matematică. Grazie. Mulțumesc. Domnul Hefner, dar vă rog, pe scurt. Ja, sehr verehrter Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Domnule președinte, dragi colegi, și eu recunosc meritul lui Andrew Duff la acest raport. A abordat subiectul cu foarte multă dedicare, este vorba despre două mari obiective, și anume să facem alegerile europene mai europene și să le democratizăm. Susțin așadar ideea unei circumscripții electorale pentru o listă de 25 de eurodeputați. Susțin ideea de a le oferi cetățenilor să aleagă eurodeputați nu doar din uh, propria lor țară, uh, de, nu doar de naționalitatea lor, ci să existe această listă europeană pusă la dispoziția tuturor. Un progres remarcabil. Susțin și ideea distribuirii locurilor în Parlament printr-o formulă unitară, o formulă care, iată, poate fi calculată și care nu mai uh, permite planarea asupra ei de uh, suspiciuni referitor la târguierile politice. Cred că ne-ar ajuta în discursul nostru politic și în discursul nostru juridic la nivel european și la nivelul statelor membre. Dar vreau să spun câteva lucruri foarte clar. Dacă se dorește așa ceva, în primul rând trebuie să acționăm foarte curat din punct de vedere juridic, pentru a fi intangibil din acest punct de vedere. Trebuie să găsim însă și calea compromisului să avem o cale care să găsească mulți aliați și puțini uh, oameni împotrivă. Formula aceasta are șanse mai mari de succes dacă se apropie cât de cât de distribuția actuală. Are șanse mici de succes dacă se îndepărtează de aceasta. Vă amintiți că de trei ori am intervenit în timpul audierii pe formula matematică, fiindcă identific mari probleme cu formula aceasta și cu distribuirea locurilor. Am întrebat dacă nu există un alt principiu matematic care poate fi aplicat și de trei ori mi s-a spus că răspunsul este nu. Am văzut că la final celelalte formule nu redau 751 ca număr final de eurodeputați sau că nu sunt curate din punct de vedere matematic. Nu solicit o altă formulă matematică, fiindcă doresc uh, ca comisia aceasta să accepte formula mea. Dar mă deranjează un lucru, că la nivel politic uh, mereu se ajunge în situația în care mi se spune în față că din punct de vedere politic nu există un alt drum de urmat. Ei bine, eu am propus un alt drum. Un drum care se apropie mult mai bine de distribuirea actuală a locurilor. Și iată, am prezentat o curbă a evoluției locurilor uh, în special pentru statele de dimensiuni uh, mijlocii. Acestea pierd, uh, prin formula mea, mult mai puține locuri decât prin formula lui Andrew Duff. Statele membre mari primesc mult mai puține locuri în plus. Iată ceea ce trebuie să facă o formulă a proporționalității degresive. Compromisul de la Cambridge Uh, face, uh, are o evoluție liniară pentru unele state membre pentru ca creșterea de locuri să fie doar pentru unele state membre. Însă în ceea ce privește proporționalitatea degresivă trebuie să fie uh, valabil un lucru. Această proporționalitate trebuie identificată peste tot, în orice punct al formulei. Uh, trebuie să avem un grafic uh, proporțional și să încercăm să găsim uh, degresivitatea undeva. Știu că nu sunt foarte precis din punct de vedere matematic, dar vreau doar să vă faceți o idee de ansamblu. Dacă aș avea mai mult timp la dispoziție, atunci cu dragă inimă v-aș prezenta grafic formula și distribuția locurilor. Însă ideea este să avem o formulă al cărui rezultat să fie din ce în ce mai plat. Ideea care este? ca un stat uh, care are din ce în ce mai mulți cetățeni să nu uh, fie în situația de a avea din ce în ce mai mulți membri. Pentru fiecare stat membru trebuie să existe o reprezentare proporțională. Mă miră faptul că Andrew Duff a făcut referire la Curtea Constituțională Germană. În opinia mea, cred că nu se ține cont de argumentele constituționale care pot fi aduse împotriva unei asemenea formule, formulei de la Cambridge. Avem nevoie de o formulă liniară, avem nevoie de o formulă echitabilă în ceea ce privește distribuirea tuturor locurilor în Parlament. Am uh, elaborat o alternativă la formula lui, de la Cambridge. Vedeți și graficul aferent formulei vă ofer toate informațiile de care aveți nevoie. Uh, am calculat această formulă cu 751 de membri și cu 726. Așadar, dacă nu ținem cont de cei 27 și uh, avem doar 726 uh, de locuri plus 25 din lista transnațională, atunci uh, să știți că am ținut cont de toate aceste lucruri în formula noastră. Și formula noastră funcționează și în cazul în care un stat membru adaugă doi membri, trei membri și așa mai departe. Formula propusă de mine a fost prezentată la Cambridge, dar acolo a fost respinsă din motive cu care eu nu pot și nu vreau să fiu de acord. De aceea am considerat că este important să prezint această formulă în fața Comisiei Parlamentare. Și foarte pe scurt, fiindcă ne presează timpul deja, aș dori să mai spun câteva uh, lucruri. Dacă într-adevăr vrem să Uh, fim uh, cât se poate de serioși cu lista transnațională de 25 de eurodeputați și dacă astfel vrem să facem alegerile europene mai europene, atunci propunerea mea ar fi să nu calculăm, să nu calculăm pe cei 25 în plus, ci să alegem 25 de membri din cei 751, avantajul fiind următorul. Nu îmbinăm acest subiect cu subiectul um, sporirii Parlamentului European pentru a avea un Parlament și mai scump. Nu. Și în al doilea rând, nu vom avea nevoie de o modificare a tratatului european. Acesta este punctul, uh, punctul problematic aici. Dacă însă avem această listă în cadrul celor 751, atunci este posibil să mergem mai departe fără amendarea tratatului. Personal, m-ar m-aș bucura să văd că atunci când discutăm despre reforme cu interfețe care vizează pe toți și care vizează principiile democratice, se discută la nivel politic, uh, se discută pentru a vedea cum anume putem alege calea optimă. Nu trebuie să încercăm să excludem ideile exprimate de ceilalți sprijin ideea de bază și sunt dispus să conlucrez pe marginea acesteia și uh, sunt surprins de faptul că nu s-a mers pe calea colaborării așa cum aș fi dorit-o până acum. Dacă într-adevăr vrem să schimbăm ceva. Mulțumesc! Purtroppo alle 10 abbiamo fissato... Mulțumesc, suntem deja am ajuns la ora 10, trebuie să votăm la ora 10, deci eu propun să mai dăm cuvântul colegului Salato, care e ultimul scris pe listă, apoi votăm, suspendăm dezbaterea asupra raportului DAF, votăm raportul Genacu și după aceea votul sperăm să nu, fie, să nu ne ocupe prea mult timp și atunci după, ce, după vot reluăm discuția pe raportul DAF. Dacă sunteți de acord, dau cuvântul colegului Salato pe scurt, îl rog, foarte pe scurt, domnule președinte, eu cred, cred că se face aici un efort de examinare a modului de a alcătui următorul Parlament, încercând la maxim o modernizare și o unificare a modului de a organiza alegerile în fiecare stat membru. În primul rând, vreau să spun că noi știm că în Europa există state care au liste electorale blocate și state care au vot preferențial. Asta creează, de fapt, o inegalitate importantă, pentru că lista blocată permite unor state să propună mereu și mereu deputați care au fost foarte activi în Parlamentul European și au apărat interesele naționale și interesele europene. Există state, cum este Italia, care utilizează acest sistem preferențial și atunci un parlamentar european nu poate candida în propriul său colegiu, deci cei mai buni nu sunt aleși. Dar cei care nu sunt activi în Parlamentul European ci în propriul teritoriu sunt realeși, dar n-au activitate eficientă pe plan european. Deci ar fi bine să găsim la o, o formulă uniformă în modul în care se fac alegerile în statele membre. De exemplu, se vorbea aici de metoda semideschisă. Să avem un sistem unic. Și mă mai refer la faptul că acest mod de a organiza alegerile, din păcate, ignoră complet prezența feminină. Și atunci, statele, de ce să nu indicăm și votul de gen dacă utilizează unele state acest sistem preferențial? Sau să găsim un mod în celălalt sistem electoral de a introduce o cotă rezervată femeilor. Ca noi, europenii, să dăm un semnal că respectăm rolul și eficiența muncii femeilor în Europa. come deciso, dicevo, După cum am spus, uh, suspendăm acum dezbaterea în legătură cu raportul GDAF uh, și vom relua după aceea și trecem la vot. Votul amendamentelor la raportul Gianacu. Nu știu dacă doamna Gianacu mai dorește să ia cuvântul sau trecem imediat la vot. Uh, Domnule președinte, Am propus încă două amendamente de compromis și am acceptat câteva observații a unor colegi. Avem 12 amendamente de compromis de votat și alte amendamente care nu sunt acoperite de compromisuri. Atunci vă rog, când ajungem la noi de amendamente de compromis, vă rog, o să vă rog să, vă, să le prezentați să ne spuneți exact cum procedăm la vot, ținând cont de aceste noi amendamente. Bine? Atunci trecem, uh, supun votului amendamentul 22 la liniatul 1, amendamentul colegului Doaf. Uh, raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 23, Ilcev. Cine-i pentru? Vă rog să ridicați mâna. Împotrivă? Se adoptă. Se respinge, mă scuzați. Amendamentul 24, Da. Cine este pentru? Vă rog să ridicați mâna. Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 25, Șoplin. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 26. Hanan și Van Orden. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Amendamentul 28 DAF pentru împotrivă abțineri se respinge. Amendamentul 29 DAF cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. Trecem la primul amendament de compromis care acoperă amendamentele 30 și 32. Cine este pentru? Vă rog să ridicați mâna. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 36 acum. Amendamentele 30 până 35 devin caduce. Deci trecem la amendamentul 36. Scholz, cine e pentru? Vă rog să ridicați mâna. Împotrivă? Se respinge. 11 la 9. Avem un alt amendament de compromis acum, care acoperă amendamentele 37, 38, 39 și 40. La aliniatul 7. Cine este pentru? Vă rog să ridicați mâna. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și atunci trecem direct la compromisul D, care acoperă comandamentele 41, 42, 43, 44, 45, 46 și 47. Cine este pentru? Vă rog să ridicați mâna. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 48. Uh, atunci, Hefner, la liniatul 8 bis, cine este pentru? Vă rog să ridicați mâna. Împotrivă. Aceeași majoritate. 11 pentru și 9 împotrivă se respinge. Uh, 11 împotrivă și 9 pentru se respinge. Trecem la următorul amendament. Hefner 49. Cine-i pentru? Cine este împotrivă? Se respinge. 10 la 10. Amendamentul 50, DAF. Cine este pentru? Vă rog să ridicați mâna. 5 voturi pentru, împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 51 acum al raportorului. Cine este pentru? Vă rog să ridicați mâna. Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul... Acum avem trei amendamente care se votează împreună. 52, 53 și 54. Cine este pentru? Cine este pentru? Vă să ridicați mâna. Se adoptă. Trecem la amendamentul 55. De, cade. Trecem la compromisul E. Compromis care acoperă amendamentele 55, 57, 58. Cine este pentru? Vă rog să ridicați mâna. Împotrivă? Se adoptă. Și trecem la amendamentul 59 Ilcev. Cine este pentru? Vă rog să ridicați mâna. Contrarii. Se respinge. Împotrivă se respinge. Trecem la amendamentul de compromis E, care acoperă amendamentele 61, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 74. Cine este pentru, vă rog să ridicați mâna. Împotrivă. Trebuie să numărăm. Deci vă rog încă o dată cine este pentru, să ridice mâna. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 75. Acum trecem la amendamentul 75. Nu. No. Nu, se corectează domnul președinte. Amendamentul 75 Hanan, suprimare. Cine este pentru? Vă rog să ridicați mâna. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 76. DAF. Cine este pentru? Vă rog să ridicați mâna. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 77. Caduc. Amendamentul 78 Hefner caduc de asemenea. Amendamentul 79 Guerrero. Cine este pentru? Vă rog să ridicați mâna. Chi è contrario? Cine este împotrivă? E respinto. Se respinge. Amendamentul 80, DAF, suprimare. Cine este pentru, vă rog să ridicați mâna. Împotrivă. Abțineri, se respinge. 81, Hefner. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 82 la masur. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 83 DAF. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 85 acum. Uh, președintele se corectează. Amendamentul 84, tot al domnului Daf, trebuie votat. Mai întâi, cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 85, Grote și Guerrero. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 86, Daf. Cine este pentru? Împotrivă. E aprobat. Se adoptă. Amendamentul 87, tot DAF, de suprimare. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 88, Guerrero. Cine este pentru? Împotrivă. Astenuti e respinto. Amendamentul... Amendamentul 89. Ianes Barnuevo Vogasia, cine este pentru, vă rog să ridicați mâna. Împotriva? Se respinge. Amendamentul 90. Graf Lambsdorff. Cine este pentru? Ridicați mâna, vă rog. Împotrivă? Se respinge. Amendamentul 91. DAF. Pentru, vă rog să ridicați mâna, dacă sunteți pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 92 Gurmai. Cine este pentru? Vă rog să ridicați mâna. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Un succes major pentru doamna vicepreședinte Gurmai, spune domnul președinte. Amendamentul 93 caduc, 94 de asemenea. Amendamentul 95 DAF. Pentru, împotrivă. Cine este pentru, vă rog, să ridicați mâna. Împotrivă. Se adoptă. Avem un alt amendament de compromis, G, care acoperă amendamentele 96, 97, 98 și 99. Cine este pentru, vă rog să ridicați mâna. E contrariu. Împotriva abțineri se adoptă. Se trece acum la următorul compromis, compromisul A, care acoperă amendamentele 1, 2, 3, 8 și 17. Cine este pentru, vă rog să ridicați mâna. Împotrivă, se adoptă. Trecem la amendamentul 4 acum. Cu o corectură tehnică, cine este pentru, vă rog să ridicați mâna. Împotrivă, se adoptă. Amendamentul 5, Ilcev, pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 6, Graf Lambsdorff, pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 7, Scholz, pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 8, Gurmai, este acoperit de compromisul A, deci nu votăm. Amendamentul 9 al raportorului pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 12 Scholz pentru. Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 10 al raportorului pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 11 Ilcev pentru. Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 12. Hefner pentru... Nu, 12, 13 se corectează domnul președinte. Hefner pentru... Împotrivă. Se adoptă. 12 a favore, 11 contrari. Sembravano 12 a 11. Se pare că rezultatele erau 12 la 11, spune domnul președinte. Facem una verifică. Vom verifica. Dar să nu voteze cine nu are dreptul de a vota. Atunci... De sostituti che votano senza... Poate că... Cine este pentru amendamentul? un, uh, o solicitare de respectare a regulamentului. Fime. Domnule președinte, trebuie să verificați uh, câți uh, membri din PPE sunt prezenți la vot, pentru că cred, cred că sunt mai mulți de limita de 9. Dico che noi abbiamo contato solo 9 voti del PPE. Comunque ci riproviamo. Am votat doar 9, am numărat doar 9 voturi din partea PPE-ului. Deci, reluăm din nou. Cine este pentru amendamentul 13 Hefner? Vă rog să ridicați mâna. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sempre 12. Sempre 12. Chi e contrario? Tot 12. Cine este pe... împotrivă? 9 10 11. 11, quindi era... 11, deci bine am numărat. Diferența este de un vot și se adoptă. Amendamentul 14, Hefner, cine este pentru? Vă rog să ridicați mâna. Domnul Mendes. Nu se poate. Dacă 9 din PPE votează împotrivă, plus Messerschmidt și încă doi colegi, nu se poate ajunge la 11. Stați așa. Suntem 12. 9 și cu 9 și 11. Cred că trebuie să mai merg dată la ora de matematică, să învăț să număr mai bine. Întotdeauna e bine să, se, să verificăm, spune domnul președinte. Bun. Cambridge, Nu, mă duc mai bine la Cambridge să învăț formulele matematice, spune domnul Mendes. Siamo all'emendamento 14, Hefner. Suntem la amendamentul 14, Hefner. Cine e pentru? Da, stessa cosa. contrario? Cine e împotrivă? 12 pentru 11 împotrivă se adoptă. Amendamentul 15. Hefner, vă rog să ridicați mâna. Chi è contrario? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 16, Gurmai, cine este pentru? Vă rog să ridicați mâna. 13. è contrario? Cine e împotrivă? E aprobat. Se adoptă. Amendamentul Hefner. 17 acoperit de compromisul A, deci nu votăm. Amendamentul 18 caduc. Amendamentul 19, 20 și 21 acoperă amendamentele 19, 20 și 21. Se cere suprimarea. Domnul Mendes. Domnule președinte, Comisia a votat împotriva amendamentului 10 și având în vedere că am votat împotriva ă, aliniatului 10 și acest considerent se referă la, la aliniatul 10 pe care l-am respins, nu trebuie votat.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 Am impresia că colegul Lopez are dreptate. Alte observații, domnul Daf? <laughs> Uh, um, da, domnule președinte, cred că pentru a clarifica poziția că suntem împotriva unui regim fiscal pentru personalul partidelor politice europene, ar trebui să eliminăm, să ștergem acest considerent printr-un vot. Devo dire che eh, avere già... Eh, Dar eh, ați votat deja amendamentul 10. Deci e coerent cu ceea ce a spus domnul Daf. Dar vreți să verificăm? Bine. Atunci supun la vot amendamentul, considerentul A, care acoperă amendamentele 19, 20 și 21. Cine e pentru? 14, 15, 16, 17. Chi è contrario? Cine è împotrivă? Bene, è approvato. Deci se adoptă. Bine, și cu asta am terminat cu amendamentele și votăm rezoluția. Propunerea de rezoluție finală. Cine e pentru? Vă rog să ridicați mâna. Contiamo un po' stavolta, anche se è chiara la maggioranza. 15, 16, 16, 17, 18. Taf? 19. 19. Chi è contrario? Cine è împotrivă? Un solo voto contrario. Chi... Un singur vot împotrivă. Și cine se abține? Nu, două voturi împotrivă. Cine se abține? o abținere. Așadar, se adoptă cu largă majoritate și felicitări doamnei Gianacu. Sì, prego. Presidente? Presidente? Monsieur le Président, je veux seulement... Doamna Je veux seulement remercier les collègues. Vreau doar să mulțumesc colegilor din toate grupurile politice care m-au ajutat la elaborarea acestui raport și sper că o să fie votat și în plenară în același mod. Mulțumesc! Dau la parola anche al colega Hefner. Are colegul domnul Hefner. Ich möchte eine kurze Erklärung. Aș dori să fac o scurtă justificare a votului pe care l-am avut. Să-i uh, mulțumesc, doamnei raportor, în special pentru amendamentele de compromis uh, cu care am putut să fiu de acord. Doar uh, în cazul compromisului C nu am uh, putut fi de acord. Dar în rest uh, țin să spun că a fost totul bine. Din păcate, formularea la amendamentul, la compromisul C este una nefericită. Am uh, discutat această chestiune ieri și vom face un amendament oral în plenară. Îi rog pe colegi să-l analizeze fiindcă nu ține neapărat de subiectul raportului, dar venim cu o formulare care clarifică ceva ce rămânea neclarificat altfel. Este doar o propunere să analizați acest lucru din această perspectivă. În rest, vă mulțumesc pentru ceea ce la final a fost totuși o bună integrare a diferitelor opinii în raport. Mulțumesc! Parolele colegă Grote. Domnule möchte Domnul și nu vreau să vorbesc neapărat despre uh, raport, ci despre uh, votare. Suntem uh, Comisia AFCO. Știu că nu este, de, nu este la ordinea zilei ca aici să se voteze cu cartela de vot, dar cred că adesea este mai bine să facem acest lucru, să utilizăm acest instrument pentru a vedea exact care este ponderea opiniilor la diferite grupuri politice. L-aș ruga pe domnul președinte să țină cont de faptul că se poate utiliza cartela de vot, doar de aceea există. Grazie. E... Președintele, mulțumesc, vă rog. Domnul Scholz, mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să spun că este foarte bine, sunt foarte încântat că am uh, adoptat acum acest text cu majoritate amplă. Ieri am uh, făcut două observații uh, secretariatului. Am depus eu două amendamente și acestea nu au fost regăsite în compromis. Aș fi vrut ca acestea să fie votate astăzi. Nu se schimbă cu nimic procedura generală, dar cred că, totuși, fiind Comisia pentru Afaceri Constituționale, ar trebui să lucrăm foarte curat, foarte ordonat uh, pentru ca diferitele perspective care se încearcă a fi încadrate într-un compromis să fie încadrate cât se poate de bine și să se poată vota în așa fel încât ă, să se țină cont de diferitele amendamente, ă, acceptate sau nu, pentru a se vedea exact ă, în ce direcție se îndreaptă raportul și ce opinii diferite con, conține. Bine, dacă nimeni nu mai are nimic de spus în legătură cu acest raport, uh, mulțumim și felicitări și în ce privește votul electronic. Ce de parlare? Da, mai dorește cineva să ia cuvântul? Nessuno. Suggerisce di ringraziare la signora Gianacu. Bella, eh, ringraziata. Lei, lei ha detto il Ah, <laughs> no, no, il ringraziamento... Da, mulțumisem deja și repet, felicit călduros pe Dana Gianacu. Ciututo a tutti presenti, quindi non c'è bisogno della mia ulteriore parola. E... Bine, în ce privește votul electronic, Vă spun cinstit că dacă ar fi cerut cineva acest lucru în momentul votului, aș fi spus, haideți să votăm. Nu e il fatto della natura costituzionale della nostra commissione che... E natura comisiei noastre. Uh, evităm votul electronic. E vorba că avem uh, un număr limitat de membri și putem uh, cu ușurință să numărăm mâinile ridicate. Dar voi ține cont de solicitarea noastră. Bun, și acum continuăm discuția pe raportul domnului Daf materia elettorale. Aveva chiesto la parola il collega Guerrero. Ceruse cuvântul domnul Guerrero. Sí, gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Ne întoarcem la temele anterioare. După extazul asta de la vot, pentru asta e nevoie să ne concentrăm. Nu știu dacă încă membrii sunt foarte atenți. Dar haideți să păstrăm, să încercăm să păstrăm... În tot cazul, Prego, prego, per favore di eh, lasciare... Președintele, vă rog, eh, cine dorește să iasă, să iasă și să vorbească pe hol, pentru că este un subiect eh, nu de mică importanță. Volvera. Guerrero, da, deci doream să mă întorc la tema aceasta a votului preferențial. pentru că inițial se părea că exista un acord suficient împotriva votului preferențial, dar după intervențiile pe care le-am auzit aici, văd că nu este chiar așa. Avem experiențe diferite în legătură cu votul acesta. Există o experiență germană care nu are nimic de a face cu experiența spaniolă. În Spania există posibilitatea unui vot preferențial în Senat Uh, și se votează, nu se votează la fel în Senat ca în Congres. Deci se votează la fel, se urmărește linia partidelor politice. Virtuțile votului preferențial sunt în majoritate teoretice și defectele votului preferențial au fost deja constatate uh, empiric. Votul preferențial, nu întotdeauna, dar foarte frecvent, duce la lupte interne pe liste și există riscul unor finanțări separate și uh, ilegale uh, a candidaților. În plus, există și riscul ca diversele dimensiuni ale electoratelor din diverse țări până la urmă să se impună față de linia ideologică sau programatică a partidelor. Și se înțelege că atunci când există o listă transnațională, asta e o listă negociată intern față de o propunere politică sau de o apartenență de tip ideologic. Ci să spunem că a introduce factorul național înseamnă că se strică această ordonare din punct de vedere ideologic. Și există o, o evaluare negativă a partidelor politice la față de acest vot preferențial. Ca și cum cetățenii trebuie să se desprindă de partide ca democrația să funcționeze. Cred că e o eroare de fond. Nu există democrație reprezentativă fără partide politice puternice. Și nici nu va exista democrație europeană cu cetățeni europeni fără partide politice europene la fel de puternice. De aceea poziția mea este împotriva votului preferențial, pentru că eu cred că votul acesta distorsionează fondul uh, a ceea ce vrem noi să obținem. Grazie, onorevole. Mulțumesc, domnule Guerrero, și acum domnul Sundergaard. Uh, tak, uh, formand, og tak for rapporten. Mulțumesc, eh, eh, eh, domnule președinte, pentru că discutăm acum acest raport. Dacă 16 din cele 27 de state membre pierd mandate în Parlamentul European, atunci este foarte clar că această propunere cu asemenea obiective nu poate să fie acceptată. În al doilea rând ne punem întrebarea dacă în spatele acestui raport Uh, sau dacă acest raport pleacă de la premisa cea mai bună. Trebuie ca structura Parlamentului European să fie perfect proporțională, astfel încât structura acestui organism să redea dorința populației europene. Nu știu însă cum vom uh, trece de Consiliu. Mi se pare că discuția este totuși unilaterală. Discutăm doar despre ceea ce vrea Parlamentul, dar nu discutăm despre uh, componența Consiliului. Dacă este să analizăm sistemul american, atunci vedem că acolo se discută despre porționalitate în ambele camere. Uh, care este situația la Senat, spre exemplu? În Senat, fiecare stat uh, american are doi reprezentanți indiferent de dimensiune. În Uniunea Europeană, în ambele camere, deci Parlament și Consiliu, trebuie să domnească proporționalitatea, se zice, un lucru inacceptabil în opinia mea. Consider că o altă observație interesantă ar fi următoarea. Atât în amendamente cât și în raportul în sine, adesea se subliniază că trebuie să avem uh, o marjă de 5%. E corect, dar uh, există totuși uh, grupuri de populație care, deși nu redau 5% și deși nu pot să, deși nu pot să depășească acest prag, trebuie să fie totuși reprezentate în Parlament. Și există și situația în care acest uh, procent crește și putem să ajungem la 8, la 10%, chiar și la 15%. Mi-amintesc că, uh, că a avut loc o discuție la Consiliul Europei și în momentul în care Turcia a introdus limita de 10%, s-a spus că este inacceptabil. S-a spus că este inacceptabil că într-o democrație reprezentativă să fie introdus pragul de 10% ca prag de reprezentativitate. Uh, ei bine, există și situații în care astfel de reguli depășesc 16%. Uh, Consider că această propunere este mult prea limitată, fiindcă nu se ține cont de tematizarea proporționalității la, proporționalității la Consiliu. Nu pot să susțin drumul conturat de Andrew Duff. Mulțumesc! Do ora la parola alla collega vicepresidente. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul vicepreședinte Tarkovski. Very, very briefly, Andrew, how have you tackled... Foarte pe scurt, cum anume ați abordat problema unei persoane care apare pe două liste? Am discutat despre acest lucru ca fenomen recurent și nu știu cum poate fi tratat subiectul. Dacă nu vrem ca listele transnaționale să fie tratate la nivel transnațional, atunci avem o problemă cu faptul că o persoană ar putea apărea pe două liste, pe ambele liste. Există argumente pentru ambele soluții, dar aș dori doar să vă reamintesc de acest lucru. Dacă spunem că o persoană poate să apară doar pe o singură listă, deci pe cea, de exemplu cea transnațională, haideți să fim sinceri că va fi dificil să uh, îi convingem pe cei de renume care se află acum în Parlamentul European să apară doar pe lista transnațională. Dacă uh, permitem apariția pe două liste, atunci uh, riscăm ca lista transnațională să fie tratată totuși la nivel național. Este simplu. Dacă o persoană de pe lista națională apare pe lista transnațională, este în interesul tuturor candidaților de pe lista națională să îi aleagă pe aceștia, fiindcă astfel vor avea, iată, o mai mare marjă, uh, o mai mare posibilitate de a fi aleși în Parlamentul European. În discuția noastră pe formula matematică am văzut cum arată lucrurile și um, vreau să știu dacă v-ați gândit și la acest aspect și dacă da, ce propunere aveți ca soluție? Mulțumesc. Onorevole Brons. Mulțumesc, domnul Brons. Yes, uh, they create... Mulțumesc, domnule președinte. Crearea unei circumscripții europene cu 25 de eurodeputați, fără a se ține cont de conștiința populară și de conștiința cetățenilor, va fi un proiect care va eșua și nu va fi recunoscut ca atare de uh, electorat. Poate că mai târziu ne vom da seama doar de acest lucru. Ni s-a spus că listele transnaționale vor fi echilibrate ca gen. Sunt foarte precaut uh, în ceea ce privește sistemele electorale care încearcă să influențeze în avans și să prescrie rezultatul electoral uh, și să contureze profilul candidaților de succes a avea un echilibru de gen, egalitate de gen, ar fi desigur un lucru de dorit. Însă, deocamdată, avem uh, uh un procent de 35%, procent care, iată, este unul uh, foarte avantajos prin comparație cu celelalte parlamente ale lumii. A le spune celor din electorat pe cine să aleagă în funcție de gen, mi se pare că se apropie foarte mult de uh, rețeta sau de prescriere a ceea ce trebuie votat și a spune că echilibrul de gen este mai important decât celelalte criterii pe baza cărora candidații, pe baza cărora candidații sunt aleși, mi se pare un lucru destul de periculos. Partidele, practic, trebuie să decidă cine se reprezinte și cine nu la alegeri. Am parcurs aliniatul 2 al raportului domnului Daf cu mare atenție și sper să nu-l fi înțeles greșit. Se spune, voturile sunt alocate fie listelor de partid, fie candidaților individuali din cadrul listei. Mie mi se pare că se sugerează următorul lucru, că electoratul va putea alege între o listă închisă, ce înseamnă că vin ca alegător, văd uh, o listă și pun ștampila sau, ca alternativă, aleg uh, varianta mai o să zicem lista închisă. Am înțeles bine, deci. Bun, este o opțiune meritoasă. Și iată aici sunt și am și o atitudine pozitivă. Electoratul va putea să se împartă într-un grup sofisticat și un grup mai puțin sofisticat. Și la alegeri, aceștia vor putea să înceapă, sigur, prin a fi lene și să, votează, să voteze direct de pe lista închisă. Meritul este că electoratul poate să decidă singur uh, gradul de sofisticare pe care și-l alocă, autoalocă. Ideea este că dacă electoratul va avea posibilitatea de a vota astfel, atunci sigur se va ajunge și la echilibru etnic și la echilibru de gen, fiindcă se pleacă de la premisa că electoratul dorește să se respecte anumite echilibre sociale la nivel european. Mulțumesc! Grazie, onorevole Brons. Adesso la parola... Mulțumesc. Și acum domnul Veland de la Recuvântul. Vielen Dank, Herr Vorsitzender domnule președinte. Evoluția de până acum a discuției arată că nu ar trebui să încărcăm acest raport prea mult. Intrăm mult prea mult în detaliu. De exemplu, în ceea ce privește femeile. Este un subiect important, însă în momentul în care văd că în 25 de state membre în parlamentele naționale sunt mai puține femei decât în Parlamentul European. În Spania numărul femei este egal, în Malta sunt mai multe femei, dar în rest statele membre sunt mult în urma Parlamentului European. Și atunci cred că acest uh, subiect nu ar trebui să fie încărcat cu mult prea multe cote, rezultând dintr-o serie de argumente. Asta este în primul rând ceea ce am să spun. Și în al doilea rând, din același motiv personal, eu consider că în ceea ce privește pe cei 25 de deputați în plus sau din cadrul celor 751, indiferent, nu ar trebui să fie uh, acest subiect tratat aici. Ar trebui să clarificăm mai întâi chestiunea de principiu pentru ca mai apoi să tratăm problematicile adiționale. Politic nu cred că este posibil să uh, să încadrăm pe cei 25 în cadrul celor 751, după cum a sugerat domnul Hefner. Consider că oricum va fi nevoie uh, de o amendare a tratatului. Personal, în amendamentele mele, unde este conținută și o mică eroare, fiindcă am menționat 750 doar, deci în amendamentele mele uh, rog să se țină cont de faptul că Parlamentul, ținând cont de potențialele extinderi în trecut, a spus că vrea 700 de euro deputați. Consiliul a vrut 750. Și infrastructura a fost uh, uh, organizată în funcție de un număr de 700 totuși la noi. În ceea ce privește dimensiunea populației, mm, nu am uh, luat, uh, nu am tratat acest subiect după cum a făcut-o domnul Hefner separat la nivelul statelor membre, ci am uh, tratat subiectul unitar ca fiind populația Uniunii Europene. În ceea ce este calendarul pentru următoarele uh, alegeri, acesta trebuie să fie fixat, uh, calendarul trebuie fixat pe 31 decembrie 2011. Avem calendarul pentru 2012, pentru 2013 deja, trebuie să facem calendarul parlamentar pentru 2014. Deci aceste lucruri trebuie planificate mult în avans. În ceea ce și amendamentul 93, domnule Daf, la finele ultimei legislaturi am constatat cu mare îngrijorare că unii comisari au, și-au uh, lăsat mandatul, au, uh, s-au scris pe listele electorale pentru Parlament și apoi au candidat iarăși la Colegiul Comisarilor, mm, cu mai mult sau mai puțin succes. Cred că ar trebui să le interzicem comisarilor să candideze ar trebui să interzicem celor de la Comitetul Regiunilor să o facă, celor de la mm, Comitetul Economic și Social și așa mai departe. Dacă vrem să avem într-adevăr fețe europene care să fie regăsite în populație, atunci ar trebui să ne facem această favoare în momentul în care acest personal se înscrie în uh, alegerile parlamentare. Avem nevoie de o soluție fezabilă în acest sens. Și de asemenea consider că este necesar încă un lucru pe care noastră parțial ați uh, prezentat în raport și pentru care vă mulțumesc. În ceea ce este tema imunității, mi-am permis uh, ca prin amendamentul 108 să abordez acest subiect și să adaug un lucru care s-a întâmplat deja în trecut. Există unele state membre unde retragerea dreptului pasiv de a alege poate să devină un caz uh, de infracțiune civilă. S-a întâmplat acest lucru în cazul domnului Le Pen, spre exemplu, deci nu este o chestiune atât de problematică, este o chestiune de principiu. Nu ar trebui să se ajungă așadar la un proces civil. Și ajung și la nucleul intervenției mele. Este corect ce s-a spus până acum. Avem nevoie de o soluție imbatabilă din punct de vedere juridic, dar avem nevoie și de o soluție imbatabilă politic. Și formula uh, oferită ca soluție este o politică ce amenință cu suicid politic, ce, ce ne amenință cu suicid politic la nivelul continentului, fiindcă nimeni Nimeni nu poate explica mai departe această formulă. Și pentru mine, iată cum stau lucrurile. Trebuie să putem să explicăm unui școlar de 17 ani care este situația alegerilor electorale parlamentare pentru că acesta să transmită mai departe mesajul. Fiindcă dacă nu facem acest lucru, noi vom risca să ne îndepărtăm din ce în ce mai mult de grupul nostru țintă și anume populația. Am tot respectul pentru domnul Rangel și pentru alți colegi. Însă vreau să mă refer și la faptul că s-a făcut trimitere la Curtea Constituțională uh, Germană. Nu se pune problema ca o țară care are 96 de eurodeputați să nu fie în măsură să renunțe la ceva. Dacă s-ar ajunge la un număr de 130 de eurodeputați pentru Germania, atunci s-ar ajunge la un număr de 100, mai mult de 100 de eurodeputați pentru Franța, Marea Britanie și așa mai departe. Deci ne aflăm deja în acest uh, punct și este nevoie să facem o corectură uh, și am, am făcut o corectură uh, spre binele și în beneficiul statelor uh, mai mici. Nu se pune problema de a trata prost pe cei mai mici, ci este vorba despre a găsi o soluție fezabilă din punct de vedere juridic uh, în cadrul proporționalității degresive. Înainte să mă fac jurist și avocat, am vrut să fiu profesor de matematică. Și aș dori să elimin din capul locului următorul argument. Să știți că nu găsesc nici o formulă în care să aloc echitabil fiecare loc în Parlament și să se țină cont și de degresivitatea proporțională. Acolo unde a loc ultimul loc în Parlament, acolo trebuie să mizăm pe o probabilitate matematică ce să dezechilibreze degresivitatea proporțională. O țară cu Uh, puțini locuitori poate să aibă cu un eurodeputat mai mult. Deci este o eroare care nu poate fi eliminată. Nu cred că ar trebui să dăm impresia acum că putem să venim cu o formulă imbatabilă. Trebuie să ținem cont de contraargumente și uh, să acționăm în consecință. Uh, am depus o propunere pe marginea raportului la măsuri severi în acest sens. Nu trebuie să creăm impresia de un om, un vot. Să spunem că fiecare stat primește din capul locului șase locuri. De fapt, trebuie să spunem, da, trebuie să spunem, mă scuzați, că sunt alocate șase locuri, după care restul vin după vot și dacă se ajunge la pragul maxim de 90, 90 plus 6, atunci se uh, creează un plafon pentru un anumit stat membru și locurile sunt redate celorlalte state membre. Este un proces automatizat care întărește, consolidează poziția statelor medii și care nu reprezintă o abatere uh, de la formula complicată a domnului Duff. Portugalia ar primi cu un loc în plus, uh, Polonia uh, ar primi cu un, stat, uh, un loc în plus, altele vor primi într-adevăr cu loc, câteva lucruri mai puțin, Franța, Spania, dar sunt bine deservite de soluțiile actuale. Aș vrea un automatism fezabil pentru viitor. Domnul Hefner, sigur, a spus care sunt dezavantajele formulei de la Cambridge și a spus ce se întâmplă în cazul în care are loc o altă extindere. Dezavantajul formulei este că la un moment dat aceasta din nou va scârțâi și trebuie să introducem noi criterii pentru a uh, plăti prețul unui mecanism complicat. Sunt de părere că trebuie să avem întotdeauna șase plus uh, cei aleși și astfel ajungem la o soluție care încearcă a fi acum găsită cu o uh, formulă complicată pe care eu nu am cum să o explic mai departe și pe care nimeni nu are cum să o înțeleagă. Să nu uităm că discutăm totuși despre situația în care din cei 700 trebuie să facem apoi o alocare pe comisiile parlamentare, câte 18 și așa mai departe. Dar în momentul în care crește numărul, de exemplu 750 sau așa mai departe, uh, mereu sistemul se îndreaptă către același reper și rupturile vor fi minimale. Nu contează care este situația. Nu contează ce ne spune matematicianul de Hond de la Cambridge, care, sigur, a luat în calcul foarte multe elemente. Ideea este că avem un matematician respectabil, avem uh, un uh, matematician extrem de competent și cred că ar trebui totuși să ținem cont de ce ne spune el. Vă rog să mă scuzați, domnul președinte, mai am un lucru de adăugat. Dacă respectăm acest principiu, atunci, am Daf, sunt de acord cu dumneavoastră. Dacă acum stârnim modificarea și spunem că stabilim principiul pentru 2019 și apoi facem comparația cu starea de astăzi și dacă avem un compromis pentru 2014 și privim anul 2019 ca fiind anul de uh, referință pentru 27-29 de state membre nu contează, atunci lucrurile vor fi bine reglementate. Am constatat că Întotdeauna, în al treilea an înainte de alegeri, trebuie să fie stabilit numărul europarlamentarilor, trebuie să fie publicat. Și apoi, în decursul unui an, trebuie să fie stabilit totul, pentru ca la finele anului 2012 să poată fi calculat ca atare, uh, să poată fi calculată ca atare uh, dimensiunea Parlamentului, fiindcă în trecut am acționat mereu uh, mult prea târziu. Grazie, Mulțumesc, domnule Vilander. Ai acum cuvântul colegul Sodegard. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Pentru a fi mai exact, voi vorbi în engleză. Chiar dacă mă bucur mult că am interpretarea în lituaniană. Problema este simplă. Profesorii de la Cambridge au absolută dreptate, dar întrebarea care le-a fost pusă este greșită sau problema care au avut-o de discutat e greșită. Răspunsul este simplu, pentru că ne, ne oferă ca rezultat, ca soluție, proporționalitatea liniară. Dacă am fi la început, ar putea fi acceptabilă această formulă, dar problema este că termenul proporționalitate degresivă înseamnă că aceasta nu este liniară. E foarte simplu acest lucru. Nu înseamnă că dăm șase locuri uh, unei țări care altfel avea zero uh, membri. Acest lucru înseamnă că statele mici sunt favorizate față de statele mari. Deci, situația este cea mai favorabilă pentru statele mici, pentru statele mijlocii situația e mai, ceva mai puțin favorabilă și pentru cele mai mari situația este cel mai puțin favorabilă. Este foarte simplu acest lucru. Și asta se poate face doar cu degresivitate neliniară, după cum a spus colegul Hefner. Și abordarea liniară este clară, soluție unică pentru toată lumea și gata. O singură soluție. Deci există tot felul de abordări altele, deci pentru uh, degresivitatea neliniară, parabolice și tot felul de alți, alți parametri. Eu nu am fost prezent la negocieri, uh, nu știu ce se gândeau uh, la Masur și Severin atunci, dar la negocierile pe care le avem acum pe masă, eh, se pleacă de la ideea că eh, progresivitatea va fi neliniară. Cei de la Cambridge ne-au dat o soluție intuitivă, eh, s-au tras o linie, practic. Dar deci, deci s-a, s-a dat acestor profesori problema greșită, pentru că... It was by them treated locally. Pentru că nu e nicio tragedie dacă două țări eh, cu populații aproape echivalente eh, nu au, nu au același număr de deputați. Ar avea un, cea care are un pic mai, mult, eh, mai mulți locuitori ar avea un deputat în plus. Asta nu e o problemă. Dar din cauza acestei probleme locale, matematicienii au sacrificat principiul general al non-linearității. Deci asta e problema, e foarte simplă. Oricine care uh, înțelege puțin de, de matematică își dă seama de acest lucru. Se întâmplă destul de des acest, acest lucru. Faptul că matematicienii buni primesc uh, un, uh, o problemă proastă de rezolvat sau greșită. Asta s-a întâmplat când s-au aplicat, uh, s-au aplicat soluții matematice în uh, uh, biologie sau alte domenii. Ideea este cum transmit sau cum prezint problema unor persoane din alte domenii ale științei, altele decât matematica. Și aceștia au putut rezolva problema. Deci, ce facem? Retragem principiul proporționalității degresive și tratăm toate țările conform unei proporționalități liniare. Și reducem doar uh, numărul uh, la vârf și la și îl uh, sporim la limita inferioară. Lituania are de pierdut din această formulă și eu ca politician doresc să-mi apăr țara și voi explica faptul că nu respectați principiile tratatului de la Lisabona, spiritul tratatului de la Lisabona. Iată care e problema. Și După cum știți, acesta este un compromis de tip uh, Iagelo, care știți că uh, era lituanian. Deci nu pot să dau uh, vina pe matematicieni pentru că ei au dreptate. È arrivato adesso il vicepresidente commissario Sefcovic. Si è alăturat nouă domnul comisar Sefcovic. Înainte de a da cuvântul, cer scuze, vom încheia discuția, dezbaterea noastră privind legea electorală, dar are cuvântul colegul DAF pentru a răspunde la intervențiile foarte numeroase uh, pe care le-am ascultat. Vă rog. Um, I expect that, uh... Cred că domnul comisar Șefcovici este interesat de asemenea de acest subiect. It is indeed of great uh, political importance to the Commission too. Uh, we, you are right. Aveți dreptate. Cei care au spus că căutarea unei formule matematice pentru uh, modul în care se împart uh, locurile din Parlament nu ținem întotdeauna cont de modul în care sunt reprezentate statele în Consiliu. Așa este. Dar dacă am face acest lucru, ne-am depășit mandatul și sper că cel puțin în tratatul de la Lisabona că cel puțin tratatul de la Lisabona a rezolvat problema în Consiliu pentru viitorul uh, mai mult sau mai puțin apropiat. Ceea ce nu am făcut în cadrul negocierilor din ultimii 10 ani a fost să schimbăm sistemul electoral sau modul în care uh, este compus Parlamentul. Și deci încercăm să recuperăm acest timp pierdut să reorganizăm mm, felul în care se compune Parlamentul și să ne îmbunătățim legitimitatea democratică. Iată care sunt obiectivele noastre. Bineînțeles, cei care au spus că nu există o soluție matematică pură sau perfectă au dreptate. Dar a fost obligația noastră să ne bazăm cât mai mult pe calcule științifice. Și um, să depărtăm sistemul de uh, interesele politice sau naționale. Poate a fost un obiectiv naiv, dar acestea au fost instrucțiunile uh, care au fost uh, date de această comisie matematicienilor. Aș spune de asemenea că acești matematicieni nu au fost aleși uh, în mod arbitrar. Grupul de matematicieni care s-au întâlnit la Cambridge au cu toții baze academice solide în acest domeniu. Și și doresc să respind acuzația lui Paulo Rango cum că aceștia ar fi fost uh, selectați uh, în mod parțial, pentru că astfel aceasta este o adevărată insultă la reputația academică a acestor oameni de știință și însăși uh, la adresa integrității însăși al a, um, a, grupului care s-a reunit. Întrebarea pe care trebuie să ne o punem este dacă Acum dorim să controlăm modul în care va fi compus Parlamentul, așa cum uh, prevede tratatul, sau spunem este dincolo de capacitatea noastră politică de a ajunge la un acord și lăsăm Consiliul uh, să stabilească așa cum s-a întâmplat în trecut. Știți care este opinia mea pe acest subiect și voi uh, ține cont de găsirea unui compromis pe formula matematică. E, merită să luăm în calcul celelalte propuneri care au uh, circulat, punându-ne totodată următoarea întrebare. Dacă sunt clare în uh, explicații sau nu. Deci cei care le propun trebuie să fie foarte specifici. În ceea ce privește listele de, închise sau deschise semipreferențiale, am auzit care sunt am auzit care au fost argumentele de ambele părți. În continuare, cred în a oferi cetățenilor discreție în loc să le oferim uh, o listă în bloc cu uh, candidați prescriși de partidul politic sau uh, a susține un candidat individual este cea mai bună opțiune. Asta ținând cont de principiul uh, democrației și al reprezentativității. Apreciez necesitatea de a avea partide politice puternice, desigur, dar să nu uităm că ne aflăm la începutul campaniei. Începem un proces care iată, va vedea cum aceste partide politice europene cresc în prestigiu, autoritate, credibilitate, experiență. Sper, într-adevăr, să se întâmple așa ceva, dar uh, Ideea este că ar trebui să fim foarte precauți în a le acorda de la bun început prea multă putere. În ceea ce privește preferințele mele pentru a candidații care apar pe listele transnaționale și listele naționale regionale și dacă ar, aș accepta acest lucru. În propunerea de față, acest lucru este posibil, fiindcă eu cred că astfel s-ar oferi un impuls oamenilor de a apărea pe listele transnaționale. Consider însă că în anumite țări Într-adevăr, conceptul unei duble candidaturi este un lucru revoltător. A trebui să găsim, va trebui să de, găsim o decizie, să luăm o decizie pe acest uh, subiect la vot. Nu există un amendament care să-mi schimbe propunerea mea, lucru care m-a surprins, fiindcă m-aș aștepta la altceva. Domnul Bronze consideră că experimentul nu va funcționa și că rezultatul va fi unul deplorabil. Nu cred asta. Nu sunt atât de sigur. Cinismul este mare în ceea ce privește rolul și pretențiile unui partid politic național. Cred că se uită dimensiunea europeană a politicii. Cred că E păcat faptul că alegerile pentru Parlamentul European sunt atât de naționale și poate chiar naționaliste. Și se uită dimensiunea europeană a alegătorului care ar dori să existe partide politice federale pentru a aborda chestiunile economice, politice, sociale, federale pe care dorim să le abordăm. Vom vedea, sper că vom putea vedea cine are dreptate. Colegii au uh, prezentat multe alte idei. Uh, apreciez explicația domnului Vilan și voi studia cu multă atenție și soluția propusă de dânsul. După cum am spus, voi organiza o ședință a raportorilor din umbră um, și, bineînțeles, oricine altcineva care este interesant uh, poate să participe și să facă o propunere. Mm, această ședință va avea loc marțea viitoare. și sper că vom putea organiza o ședință specială a comisiei noastre pe data de 7 la Strasbourg pentru uh, a avansa în această dezbatere. Mulțumesc! Grazie, Vă mulțumesc, domnule Daf, și pentru că ceea ce trebuie să faceți uh, nu e treabă ușoară. Se puneți pe toată lumea de acord să ajungeți la o uh, Uh, rezultat pozitiv în, legă- în legătură cu legea electorală. Acest lucru e deja dificil la nivel național, dar aminte internațional. Aș spune și eu ceva. Dificultatea se bazează pe faptul că în Parlamentul European se întâlnesc, se confruntă tendințele, cele două tendințe prezente, prezente în întregul proces, uh, întregul proces al uh, integrării europene. Tendința spre interguvernalitate, inter <laughs> il problema non sempre risolvibile in un Parlamento. Interguvernalism și, pe de altă parte, faptul că Parlamentul trebuie să fie vocea popoarelor. Deci trebuie să depășească interesele naționale, dar trebuie să reprezinte în mod proporțional pe alegătorii din statele membre. Dar există și pretenția statelor de a fi reprezentate cele două tendințe nu pot fi conciliate în mod perfect. Și eu cred că propunerea colegului Wieland este simplu, deci se stabilește un mod de reprezentare și a statelor mai mici și între cele două extreme procedăm în mod proporțional. Pretenția de a da statelor mici uh, o, uh, un rol incisiv uh, este ambițioasă. Mulțumesc colegului Daf. Acum um, avem printre noi pe domnul comisar Șefcovici și trebuie să abordăm punctele 11 și 12 de pe ordinea de zi. E vorba de modificarea regulamentului privind audierea comisarilor desemnați Colegul DAF a prezentat un raport pe această temă și mai avem și dialogul structurat cu Comisia Europeană. În ceea ce privește modificarea regulamentului uh, pentru audierea comisarilor desemnați, am uh, ascultat deja prezentarea proiectului de raport și am discutat uh, amendamentele în noiembrie, dar având în vedere că este prevăzut în acord cadru, Comisia noastră trebuie să Comisia AFCO trebuie să consulte Comisia Europeană în legătură cu propunerea de modificare a regulamentului. De aceea se află printre noi astăzi domnul vicepreședinte al Comisiei Șefcovici, pe care îl invit să-și prezinte uh, ideile. Mulțumesc, vă rog. Uh, da, mulțumesc. Uh, spune domnul Daf, știu că ați fost obligat să mă ascultați o uh, ore în șir în dimineața asta, dar dacă mă îngăduiți, să îmi prezint propunerile făcute și modificările pe care le-am adus înainte de vorbi, domnul comisar. V-aș fi recunoscător cu permisiunea domniei sale, desigur, pentru că domnia sa nu m-a ascultat toată dimineața. The uh, agreement, the framework agreement. Acordul cadru obligă Comisarul și Parlamentul să ajungă la un acord în legătură cu audierile și cu procedura de audiere și procesul de uh, aprobare a comisarilor desemnați. Deci este foarte important uh, să nu fim doar consultați, ci trebuie să ne și dăm acordul să, și să existe în acest sens un acord între Comisie și, și Parlament. Propunerea mea inițială includea o noutate și anume se solicita președintelui ales al Comisiei să se prezinte în fața Parlamentului pentru a explica decizia distribuirii portofoliilor. Cred că făcea parte această propunere a lipsurilor, a lipsurilor din procedurile anterioare. Parlamentul nu a, nu înțelegea deciziile președintelui în ce privește atribuirea diferitelor portofolii sau motivele pentru care președintele distribuie diversele portofolii. Și cred că asta este o lipsă din partea Parlamentului. Cred că ar trebui să, fim, să dăm dovadă de o altă curiozitate în acest sens. Dar, pe de altă parte, cred că procedura de audieri a fiecărui comisar în parte a devenit încă și mai problematică pentru că tocmai, tocmai din cauza că nu am prezentat, nu am discutat anterior cu președintele Barroso decizia sa privind uh, atribuirea fiecărui portofoliu. Așadar, eu am propus ca să solicităm uh, președintele Comisiei un să vină în par, la o uh, reuniune comună a președinților grupurilor politice și ai uh, comisiilor Parlamentului. Președintele Barroso a spus că dacă ar fi obligat să se explice în fața Parlamentului în legătură cu decizia sa atât de importantă cu atribuirea portofoliilor de comisari, a, va fi de asemenea obligat să facă același lucru și în fața Consiliului. Și recunosc că e o parte importantă a puterilor președintelui ales al Comisiei, și anume decizia de a acorda diversele portofolii, care este de apanajul său. dacă Parlamentul ar afecta rolul și puterile președintele ales al Comisiei, chiar și din întâmplare, ar fi o greșeală. Așadar, din acest motiv mi-am retras propunerea inițială. cu conținutul în amendamentul 1 și în locul acestuia Aș dori să depun, dar la rezoluție, nu la regulile de procedură, ci la rezoluție, rezoluția care va însoți această schimbare, un alineat pe care vi l-am distribuit deja, care doar ia notă de faptul că președintele Parlamentului ar, are posibilitatea de a invita pe președintele ales al Comisiei pentru ca acesta să informeze Parlamentul în legătură cu distribuirea portofoliilor în colegiu. Sper că domnul comisar Șefcovici va putea să ne asigure că această modificare este conformă cu dorința președintelui Barroso și cu succesorii ale succesorilor săi. Cam atât am avut de spus și acum, desigur, aștept cu interes uh, cuvântarea domnului comisar. Președintele, mulțumesc, domnule Daf, și înainte de a da cuvântul comisarului, aș dori să analizăm împreună punctele 11 și 12. Invit și pe domnul comisar să facem acest lucru pentru că Uh, audierile comisarilor desemnați, uh, acest subiect este foarte interesant pentru Comisia noastră și problema dialogului structurat este și asta interesantă, dar uh, mai puțin, câtva, Pentru că noi nu avem mari competențe în acest domeniu. Deci vă rog, domnule comisar, dacă doriți, să vă ocupați de amândouă aceste teme împreună, ca să mai câștigăm timp pentru discuție, pentru că deja suntem cam în întârziere. Vă rog. Domnul Șefcovici, mulțumesc, domnule președinte. Și voi încerca să analizez aceste două subiecte împreună ca să le discutăm împreună, pentru că sunt uh, legate între ele. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc și să mulțumesc Comisiei că mi-a dat ocazia să vin aici ca să discutăm uh, aceste probleme care sunt analizate în raportul domnului Daf. Uh, mă refer la raportul privitor la uh, audierile comisarilor desemnați și raportul, sigur, sugerează schimbări în regulile de procedură ale Parlamentului. Îl felicit pe domnul Daf pentru acest raport. Uh, a studiat foarte atent procedurile audierilor desfășurate în fața acestei comisii. Dar aș dori să spun, după cum deja am mai făcut-o, că în majoritatea recomandărilor cuprinse în, ra- în uh, raport, uh, Comisia vede îmbunătățiri clare ale practicii audierilor. De asemenea, uh, salut ultimul amendament oral pe care tocmai l-a prezentat domnul Daf, deoarece consider că prin acest text eliminăm în mod clar problema instituțională din punct de vedere al Comisiei pentru că în propunerea inițială exista o formulare care cred eu că încălca sau strica echilibrul interinstituțional și uh, încălca prerogativele diverselor instituții uh, europene. Așadar, acest amendament oral al domnului Daf uh, ar putea fi pe deplin susținut de comisie, deoarece ține cont de uh, echilibru instituțional actual și cred că e corect că domnul Daf a cerut o mai, mai multă transparență și Sigur că și Parlamentul are nevoie de a înțelege mai bine de ce președintele ales al Comisiei uh, numește pe cutare și cutare persoană în, pentru cutare și cutare portofoliu. Era un element care lipsea din uh, procedura anterioară la care se referea domnul Daf și cred că prin asta noi creăm ocazia de a spori transparența acestui proces și, și înțelegerea din partea Parlamentului European a uh, compunerii uh, colegiului de comisar și distribuirii portofoliilor și numirii comisarilor în, pentru un portofoliu sau altul. So the further comments. În ce privește uh, restul comentariilor și detaliilor din raportul domnului Daf. E foarte bine să, că le putem discuta, pentru că, cum spunea președintele, așa am convenit în acordul cadru. Deci e foarte bine că avem ocazia acum să analizăm problema asta pentru că, e, pentru că privește comisia. Când intri în procesul de audieri știi că este foarte solicitant și ar fi foarte important să avem reguli clare și transparente. De aceea salutăm tendința aceasta pe care o vedem în raportul domnului Daf și apelul pe care îl face la mai multă transparență și reguli orizontale pentru fiecare fază a audierilor parlamentare. Știu că trebuie să improvizăm în câteva ocazii de data trecută, pentru că a fost dificil de evitat uh, în mod complet aceste improvizații, dar sigur că e bine să avem reguli cât mai clare și mai orizontal aplicate, cu atât mai multă transparență vom avea outcome if we can uh, achieve. De aceea e bine să facem cât mai rapid progrese pentru acest, pentru acest acord privind o implementare orizontală a regulilor în ce privește structura audierilor, evaluările și sigur că uh, e bine și fiecare comisie să poată să intervină, să, interven, să intervină. În, concret, Mă gândesc că ar fi foarte bine dacă am putea avea o regulă ca, prin care să alocăm uh, același număr de minute pentru fiecare audiere. Ar fi și aici o abordare orizontală și ar însemna tratament egal pentru toți comisarii numiți și pentru toate comisiile parlamentare. În al doilea rând, cred că ar fi bine să avem o regulă prin care fiecare comisar numit să aibă dreptul să intervină, să ia cuvântul la începutul audierii, astfel având ocazia să-și prezinte propriile priorități și program. Real debate, questions and answers and uh, this... Înainte de începutul dezbaterii. Astfel încât cred că trebuie să reexaminăm Uh, care ar fi lungimea o, ideală a uh, remarcilor uh, de introducere. Am început cu 20 de minute, apoi am scurtat la 10 minute durata. Noi de la Comisie credem că nu e ușor să-ți prezinti toate prioritățile sau angajamentele în un timp de 10 minute, dar înțelegem, respectăm decizia dumneavoastră, însă aș pleda pentru o modificare, să vă mai gândiți dacă 10 minute e chiar ideal. Pentru că știm că audiere durează aproximativ 3 ore, până la urmă. Acum, dacă e să mă refer la procedurile, la aspectele uh, suplimentare ale procedurilor de audiere, știm că acest proces începe cu un chestionar. Cred că aici ar fi bine ca fiecare comisar să aibă șansa de a-și face comentariile, dar pe același număr de priorități ale comisiei și ar fi de preferat ca aceste priorități să intre în competențele fiecărui portofoliu în parte. Cred că pentru o mai bună evaluare orizontală a audierii, mai apoi și pentru mai multă claritate, și în, pentru pre, mai bună pregătire a comisiilor pentru discuții, cred că ar fi bine ca aceste întrebări să fie grupate pe categorii tematice. Asta ar fi în ce privește pregătirea pentru audiere, chestionarul. Acum ajung la faza post-audiere, deci evaluare. Aici eu consider că sugestia de a introduce un termen de 24 de ore pentru publicarea evaluării cred că este de salutat pentru că aduce un element uh, pentru sporirea transparenței și ar arăta foarte clar că conținutul evaluării este uh, legat direct de aceste audieri. Știți despre ce vorbesc, desigur. Comisia de asemenea consideră că definiția unor reguli mai clare și transparente pentru audierile neconcludente ar fi foarte importantă, pentru că avem trei proceduri diferite, am avut trei proceduri diferite la ultimele audieri. Comisiile, mai mult sau mai puțin, au decis ce să facă cu audierile care au, crezut, au considerat ele că nu sunt concludente. Ar trebui introduse reguli procedurale clare, să se știe din start cum stau lucrurile. Cred că asta duce la mai multă claritate, din nou. În ce privește amendamentul oral al domnului Daf, am spus deja ce cred eu și, dacă mi îngăduiți, a solicita susținerea Comisiei pentru acest amendament, pentru că eu cred că acest amendament ar rezolva uh, posibilele tensiuni, ar elimina posibile tensiuni interinstituționale. Cred că din partea noastră ar, am, am fi cu totul de acord față de acest amendament pentru că respectă legile europene și de asemenea aduce mai multă transparență și, pentru acest proces. Deci aș pleda să susțineți acest amendament. Este unul foarte bun. Acum, în legătură cu elementele suplimentare ale raportului, domnul DAF a sugerat că uh, în ce privește prezentarea inițială a Comisiei, noțiunea întregului Consiliu ar trebui să fie înlocuită cu președintele Consiliului. În plus, și președintele Consiliului European ar trebui să fie invitat. Sigur că suntem de acord, înțelegem motivele practice, că ar fi, ar fi dificil să invităm tot Consiliul, după cum s-a sugerat, la această ceremonie și am înțeles că invitarea președintelui Consiliului e o problemă de curtoazie uh, în ce privește Parlamentul European. În uh, încheiere, doresc din nou să mulțumesc domnului Daf pentru raportul domniei sale Poate există niște probleme minore încă în legătură cu mm, punctul de vedere al Comisiei și cu concluziile din uh, aceste audieri care sunt foarte importante, dar și foarte solicitante pentru munca Comisiei. Dar, din nou, Comisia mulțumește foarte mult raportorului și dacă mi gădești, domnule președinte, acum voi continua. Mai am niște comentarii de făcut în contextul dialogului nostru structural și al cooperării noastre interinstituționale. Dați-mi voie să subliniez satisfacția Comisiei în legătură cu implementarea acordului cadru, sau așa cum s-a desfășurat ea până acum. Știm că s-a discutat acordul cadru au existat tensiuni, acum câteva luni au mai fost ezitări la nivelul Consiliului, dar cred că după ce am ajuns la acordul final putem fi satisfăcuți de rezultat. Și chiar dacă am mai avut o dezbatere aprinsă la conferința uh, președintelor de comisii, cred că dezbaterea noastră s-a deplasat puțin de la problemele percepute ca fiind foarte importante pentru moment uh, la noile probleme care au apărut. Deci e clar că problemele care la acea oră la, uh, erau percepute ca unele care ne-au complicat cooperarea, cred că au fost rezolvate spre satisfacția tuturor. Acum există rezerve pe care le-am auzit în, în, cu ocazia acestei ședințe legate mai degrabă de tratamentul informațiilor uh, cu caracter secret, dar administrațiile Parlamentului și Consiliului lucrează din greu pentru rezolvarea acestui dosar conform standardelor internaționale, ceea ce ar îngădui membrilor Parlamentului European să aibă un acces îmbunătățit și mai ușor la informațiile clasificate lucru care este în interesul tuturor instituțiilor și cred că vom ajunge până la urmă la o rezolvare și asta foarte curând, pentru că cooperarea între Comisie și Parlament se desfășoară foarte bine. În al doilea rând, vreau să-i mulțumesc personal președintelui Casini, Cazini, e cooperarea noastră în legătură cu registrul de transparență, unde din nou echipa de negociatori ai Parlamentului European ne-a ajutat foarte mult pentru găsirea unui, unei soluții în problemele astea atât de complicate în legătură cu modul în care se, pute, se poate transforma ceva văzut ca un registru al lobiștilor într-un instrument pentru promovarea transparenței la Bruxelles. Cum să creăm un instrument care să cuprindă și alte elemente ale spațiului politic din Bruxelles, deci care nu sunt lobbyiști, dar care sunt activi în dezbaterea politică de la Bruxelles și datorită unei bune cooperări cu Parlamentul și echipa acestea, cred că am reușit și cred că registrul pentru transparență va fi o schimbare interesantă și va aduce mai multă transparență la Bruxelles și va schimba modul în care entitățile care încearcă să fie active în dezbaterea politică pe problemele europene vor fi înregistrate într-un mod pozitiv și transparent. Știu că acum vom lucra împreună în legătură și trebuie să obținem și acordul uh, Consiliului, dar sunt optimist că vom reuși acest lucru printr-o bună conlucrare și va fi și un semnal important din punct de vedere politic când trei instituții se vor pune de acord asupra acestui aspect pentru mai multă transparență în Europa. Pentru că este un domeniu foarte important acesta registrului transparenței. Ultimul punct, în legătură cu care a fost discuții aprinsă la ultima plenară, schimbările aduse tratatului și modul în care vom aduce acest nou element, uh, mecanismul european de stabilitate, în întreaga structură europeană. Aici mă bucur să vă spun că, în ciuda faptului că pozițiile sunt uh, divergente în statele membre, sau ce puțin erau la început. Acum, după summitul eurozonei de vineri, e destul de clar că vom reuși să garantăm coerența între mecanismul de stabilitate europeană și guvernarea economică că am reușit să menținem competențele Uniunii Europene și rolul central al Comisiei în noua arhitectură de care avem nevoie pentru o mai bună guvernare economică, pentru mai multă cooperare europeană, economică și pentru apărarea monedei noastre comune. Cred că e o realizare foarte importantă și consider că poziția Comisiei și a Parlamentului European în această dezbatere importantă au fost uh, pozițiile corecte și că am reușit să orientăm dezbaterea într-o direcție în care am respectat modelul nostru de cooperare într-un domeniu atât de important. Pe, și sper să cooperăm la fel și pe viitor. Două comentarii în legătură cu programul de lucru al Comisiei. În final, am apreciat modul în care se desfășoară dialogul structurat între comisari și comisiile respective. Știm că încercăm să introducem acest nou element în programul de lucru al comisiei. Nu ne concentrăm doar asupra anilor care vin, ci vă informăm pe dumneavoastră și pe publicul larg ce se află, în legătură cu ce se află pe masa de lucru a comisiei în uh, următorii ani. Și vedem că dezbaterile astfel sunt mult mai concrete, că, că a crescut predictibilitatea acțiunilor comisiei, de aceea uh, sperăm că acest dialog structural între comisari și comisiile lor se va desfășura în continuare cu succes în această uh, primăvară și vom vedea, sperăm că se va adopta o rezoluție de către Parlamentul European în urma întâlnirii și cu președintii comisiilor în legătură cu com- programul Comisiei pentru 2012, care deja a fost prezentat încă din luna septembrie de către domnul președinte Barroso. Sigur, elementele cele mai importante ale comisiei, ale programului de lucru al comisiei vor reprezenta punctul de lucru asupra al eh, punctul de start al eh, And of course, uh, it's analizei și al strategiei 2020 și ar fi primul an în care credem că putem utiliza noile instrumente de care dispunem pentru a consolida uh, guvernarea economică mai puternică, o coordonare economică mai bună și adoptarea unor uh, recomandări mai clare uh, ale instituțiilor europene față de statele membre și în legătură cu performanțele lor economice. Mai sunt măsuri ambițioase legate de programul de la Stockholm, și legate de alte zone, mai ales în ce privește sporirea rolului și eficienței pieței unice. Domnule președinte, cred că mi-am depășit timpul alocat. Știm că e, timpul e prețios pentru comisii, deci m-aș opri aici și apoi voi încerca să uh, răspund întrebărilor. Mulțumesc, spune președintele. Are cuvântul colegul Guerrero señor presidente. señor comisario. Mm, en su día yo fui ponente en la sombra del... Mulțumesc, domnule președinte. Am fost raportor din umbră mai de mult la raportul DAF. Acesta a fost un raportor, un raport la care au lucrat uh, toți raportorii din umbră sub egida domnului duff. Coordonarea a fost uh, bună, consensul amplu. În ciuda acestui fapt însă, am depus câteva amendamente specifice la raportul în cauză. Amendamentele respective tratau subiectele la care s-a referit și domnul comisar Șercoveci în prezentarea sa. Nu cred că ar trebui să discutăm despre o perioadă de 10 minute sau 20 minute, poate ar trebui să găsim ceva la mijloc, 15 minute să zicem, pentru ca astfel un candidat să aibă suficient timp, dar nici prea mult în timpul unei audieri. În trecut am uh, depus uh, amendamente prin care spuneam că dacă după acea perioadă de trei ore nu se ajungea la o concluzie satisfăcătoare și dacă simțeam nevoia de a solicita candidatului mai multe informații, atunci, în mod excepțional, ar uh, putea am putea apela la o excepție și anume să convenim asupra unei alte audieri în care să adresăm uh, întrebări candidatului. Cred că este important uh, să uh, aibă un rol important coordonatorii grupurilor politice în momentul în care se organizează audierea. Desigur, este la atitudinea fiecărui eurodeputat să adreseze întrebări candidatului. Este prima mea legislatură la Parlament. Dar din experiența acumulată până acum, iată ce pot conchide. Adesea sunt adresate aceleași și aceleași întrebări și eurodeputații care au avut o întrebare specifică în minte nu fac decât să uh, repete acea întrebare, chit că aceasta a fost deja adresată de alți trei vorbitori anteriori. Poate că ar fi bine să existe o reuniune a coordonatorilor la început, înainte, pentru a fi prezentate interesele grupurilor politice, pentru a uh, face o listă a întrebărilor. Acest lucru ar însemna că eurodeputații de diferite grupuri politice ar putea să cadă de acord asupra subiectelor pe care doresc să le abordeze și asupra întrebărilor la care solicită răspuns. de la carta o del resultado final de la audiencia si se eh, nombraba un ponente en la comisión. Când vine vorba despre prezentarea rezultatului final al audierii, în mod normal se numește un raportor. Consider însă că acest raportor ar trebui să aibă un rol uh, recunoscut la nivel interinstituțional. În ceea ce este amendamentul oral al domnului Daf, cu care a fost de acord comisia, acesta menținea echilibrul instituțional. Aș zice, aș putea zice că am putea aștepta mm, și că lucrurile s-ar putea clarifica. Dar permiteți-mi să spun că există și o altă opțiune, opțiunea de mijloc, prin care, în care nu îl invităm pe președintele comisiei să ne explice ce fel de candidat va primi ce portofoliu. Poate că am putea să-l invităm pe președintele ales al Comisiei pentru a ne explica care sunt criteriile generale pentru crearea Colegiului Comisarilor, sigur ținând cont de programul domniei sale prezentat uh, în plenară și ținând cont de prioritățile programului respectiv. În acest context, practic s-ar miza pe dialog cu președintele și mai puțin pe monitorizarea uh, distribuirii portofoliilor și a includerii de programe în portofolii. Mai degrabă am ascultat care vor fi criteriile generale aplicate de domnul președinte al comisiei în momentul în care acesta își alcătuiește echipa. Acest demers ar fi s-ar alinia la uh, strategiile prezentate la plenară. În ceea ce este punctul 2, aș dori să mă refer la ceea ce a spus și ceea ce s-a spus și alineaul privind amendarea tratatelor. Vom uh, profita din plin uh, de pe urma concluziilor summitului șefilor de stat și de guvern ai zonei euro pentru a devune o propunere plenară. Mă refer la faptul că încercăm să aplicăm adentul simplificat, uh, amendarea simplificată a tratatului. Asta de îndată ce ne este garantată participarea. Și, desigur, de îndată ce avem și o garanție privind mecanismul de stabilitate. Prin garanție, nu mă refer doar la statele membre, ci mă refer și la Comisie, Parlament, Consiliu, care vor trebui să se asigure de faptul că activitățile sunt coordonate. Intervenție fără microfon din partea președintelui. Efner. Yes, thank you. Domnul Hefner, da, mulțumesc, domnule comisar Șefcovici, pentru faptul că ne-ați oferit această prezentare a stării lucrurilor. În ceea ce privește audierile, sunt uh, mulțumit cu, de raportul domnului Andrew Duff, care este un raport amplu și detaliat, motiv pentru care vine cu bune recomandări la final. De asemenea, cred că face sens nu doar să discutăm cu comisarii desemnați în sine, ci să începem să avem un schimb de vederi cu președintele desemnat al comisiei pentru a avea o idee generală în ceea ce privește componența colegiului comisarilor. Totodată, consider că există o obligație de partea comisarilor de a se pregăti, dar și noi avem obligația de a ne pregăti la rândul nostru. Asta cât mai bine cu putință. Astfel, vom uh, putea evita adresarea aceleiași întrebări nu doar de două ori, ci de patru-cinci ori. Sunt de acord cu faptul că ar trebui să existe o echipă pregătitoare a reuniunii și ar trebui să existe coordonatori care într-adevăr să-și asume această sarcină pentru a da consistență, să zicem, audierii. Profit de această oportunitate pentru a vă adresa o întrebare în ceea ce privește pregătirea intrării în vigoare a inițiativei cetățenești. Deci vreau să știu ce se face din partea comisiei în mod direct, uh, ce, de ce personal este nevoie pentru aspectele tec- tehnice, juridice și politice ale acestui demers. Și în al doilea rând, vreau să vă întreb uh, care este procesul pregătirii cum se pregătește ratificarea, mă scuzați, în statele membre, în ce, prin prisma verificării, evaluării și prin prisma aspectelor problematice care planează asupra procedurii online pe care ne dorim cu toții, lucru stipulat în regulament. Până acum și aș dori de asemenea să vă adresez și o ultimă uh, scurtă întrebare. Dumneavoastră sunteți responsabil de chestiunile constituționale și um, instituțional-administrative în cadrul Comisiei. În acest context, care este opinia dumneavoastră privitor la propunerea pentru mecanismul de stabilitate. Cum ar trebui să fie creat acest mecanism structurat? Noi ne temem că mult prea mult uh, acesta este reglementat acum în afara Uniunii, în afara metodei comunitare. Comisia aici uh, are cunoștințele și abilitatea de a aborda problemele aferente acestui subiect și dacă mi-ați putea oferi câteva comentarii pe această temă, v-aș fi tare recunoscător. Domnul Daf a cerut cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc tuturor celor care au discutat despre raportul meu în uh, termeni laudativi. Domnul Garen și domnul Șefcovici au dreptate. Aceștia au spus că o perioadă de 15 minute este un timp optim pentru ilustrarea opiniilor comisarului la început, mult mai bine decât doar 10 minute. Sunt de acord cu domnul comisar că fiecare comisar desemnat trebuie să fie tratat egal să existe audieri egale ca durată. Răspunderea, responsabilitatea coordonatorilor trebuie să fie sporită. Dar, la urma urmei, nu putem uh, să rezolvăm problema eurodeputaților care totuși sunt indisciplinați și care o dau înainte cu propria întrebare. Ideea este că ne străduim și suntem pe punctul de a îmbunătăți procesul. V-aș întreba, domnule comisar, ce se întâmplă cu codul de conduită al comisarilor. Se știe, uh, ne interesează foarte mult uh, acest subiect prin prisma procesului de Uh, acordarea votului pozitiv. În ceea ce privește paragraful 1, punct, aliniatul 1 cu 5, se discută acolo despre declarația de interese. Și se vehiculează că aceasta trebuie completată în momentul în care comisarul își preia funcția. Dar este prea târziu. La drept vorbind, avem nevoie de declarația financiară a comisarului desemnat înainte de audiere. Propun, așadar, să treacă pe la Comisia Jurii aceste declarații, în primul și în primul rând, și abia după ce au trecut pe la Comisia Jurii, să mergem mai departe și în cazul în care apar nereguli, apar dubii sau uh, alte asemenea lucruri, cei responsabili de audiere trebuie să fie atenționați. Și acest subiect trebuie abordat la audiere. Este foarte important să dăm dovadă de consistență în abordare acest lucru să se întâmple pentru toți comisarii, pentru toate declarațiile de interese financiare. Am solicitat conferinței președinților să se sesizeze. Asta în momentul în care au discutat despre codul de conduită cu președintele Barroso. Aș dori să știu care a fost rezultatul acestei solicitări. Vreau să văd dacă putem să modificăm acel alineat, insistând că potențialii comisari completează declarațiile de avere înainte de audiere. În ceea ce privește mecanismul de creștere și de stabilitate, știți și dumneavoastră că, deși nu am votat încă la plenară pe acest subiect, Comisia a propus ca vechile reguli pentru uh, operarea mecanismului să fie ca regulile, mă scuzați, să fie stabilite printr-un uh, regulament prin procedura de codecizie dintre Parlament și Consiliu. Aceste reguli vor trebui să includă și termenul de condiționalitate strictă despre care se vorbește în uh, proiectul de uh, amendare a tratatului. Aș dori să îmi confirmați dacă președintele Barroso, în cadrul reuniunilor de la Consiliu, va sprijini Parlamentul. Fiindcă Parlamentul a solicitat să avem un regulament operațional pentru acest mecanism. Se întâmplă asta în ciuda faptului că mecanismul în sine va fi creat la nivel interguvernamental, printr-un tratat interguvernamental. Vă mulțumesc! Grazie, domnule Daf. Vă mulțumim, domnule Daf. Acum, înainte de a da cuvântul domnului comisar Șefcovici pentru a da răspunsurile, aș face și eu câteva observații. În primul rând, în legătură cu partidele politice. Am uh, discutat chiar această dimineață aici raportul Gianaco în legătură cu uh, aplicarea raportului 2004-2003 în legătură cu finanțarea partidelor politice și interesul în această comisie a fost uh, foarte mare. Am ajuns până la a ne întreba dacă comisia nu are de gând să facă propuneri în acest sens. Integrarea europeană Mm, din care um, legea electorală europeană este un aspect uh, important, poate necesită astfel de propuneri. A doua chestiune se referă la dialogul structurat. După cum am spus, uh, comisia noastră, comisia AFCO, nu are foarte multe competențe legislative, dar are competențe specifice în domeniul acordurilor interinstituționale și este cazul articolului 17.1 Uh, ultima parte spune faptul că Comisia uh, evaluează programul Uniunii pentru a ajunge la acorduri interinstituționale. Deci atât în ceea ce privește conținutul cât și metoda, Comisia noastră are uh, datoria de a interveni. Vă mulțumesc și vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. spune domnul comisar Șefcovici. Mulțumesc tuturor deputaților pentru observații. Pentru a începe prin a răspunde domnului Guerrero, cred că 15 minute este uh, un compromis rezonabil, pentru că dacă un, com un comisar se prezinte la audiere, în primele 10 minute de prezentare a priorităților, timpul zboară. Și apoi când se pun întrebările, timpul uh, trece foarte, foarte încet. Deci, cred că um, este un timp rezonabil ceea ce ați propus și cred că și colegii mei comisari sunt de acord cu mine și mai ales comisarii uh, care vor fi audiați în viitor vor aprecia cu siguranță aceste propuneri. Sunt de acord uh, și cu ceea ce a spus domnul Guerrero și domnul Hefner în legătură cu pregătirea reciprocă. E bineînțeles, este foarte important ca comisarii numiți uh, care vin la audieri să fie pregătiți, pentru că trebuie să demonstreze faptul că um, au capacitatea de a ocupa acest post, că sunt competenți pentru a aborda aceste aspecte foarte importante care fac parte din portofoliul lor și să arate că vor fi parteneri politici uh, uh de calitate pentru diferitele comisii. De aceea ei trebuie să fie foarte bine pregătiți. Uneori perioada de timp între numirea lor și audiere este foarte scurtă și sunt de acord cu dumneavoastră că ar fi foarte bine ca o astfel de pregătire să aibă loc și la nivelul Parlamentului European pentru a evita să se pună aceleași întrebări de mai multe ori sau pentru ca coordonatorii să discute cum să structureze întrebările, mai ales dacă portofoliul este mai larg și acoperă diferite domenii de responsabilitate. Astfel și discuția poate fi mai coerentă. Am înțeles ceea ce a spus Andrew. Știu că fiecare deputat are dreptul să pună orice întrebare, dar dacă putem mm, încerca să gestionăm cumva procesul pentru a organiza mai bine audierea, pentru uh, a organiza domeniile abordate în audiere. Cred că astfel um, audierea ar fi mai interesantă și mai coerentă și pentru deputați și pentru publicul care asistă. Astfel, comisarul respectiv ar putea prezenta mai bine ar putea da o imagine mai completă în legătură cu ce dorește să facă în domeniul respectiv, pentru că ar putea să um, abordeze același domeniu, răspunsurile la mai multe întrebări. Deci cred că ar fi în interesul tuturor această propunere. Ideea de a avea un raportor în legătură cu audierea este de asemenea o idee bună pentru că astfel cineva organiza acest proces, l-ar analiza în detaliu și de asemenea și evaluarea ex post după audiere ar putea fi mai bună și mai rapidă. În ceea ce privește propunerea domnului Guerrero, cred că Parlamentul European ar avea astfel excelentă oportunitate de a pune întrebări președintelui ales al Comisiei în legătură cu filozofia sa, criteriile generale pe care le va aplica, care sunt uh, punctele sale de vedere în legătură cu distribuirea uh, portofoliilor în comisie. Cred că ar fi foarte bine să se organizez astfel de întâlnire cu președintele ales al Comisiei pentru că acesta să-și prezintă filozofia și abordarea în momentul în care este ales. Astfel, um, și pentru Parlamentul European, o astfel de întâlnire ar fi foarte informativă pentru a ști care este filozofia președintelui ales al Comisiei pentru a forma comisia respectivă și pentru a distribui portofoliile. Amendamentul oral al domnului Daf mi-a plăcut foarte mult uh, pentru că dă dovadă de respectarea tratatului a echilibrului instituțional și apără acest prerogativ foarte important legat de modul în care sunt distribuite portofoliile și uh, legătură cu uh, cine trebuie să primească acest portofoliu de președinte al Comisiei. Astfel nu se creează posibilități de negocieri ca să nu mai să nu se mai ajungă la un proces de negociere prea lung, pentru că cred că este dreptul președintelui ales al Comisiei să hotărească cum distribuie um, portofoliile și care sunt cele mai buni candidați și apoi, bineînțeles, trebuie să demonstreze că acești, acești candidați că sunt gata pentru postul respectiv, că vă merită încredia, încrederea. Pentru că așa cred că trebuie să funcționeze construcția europeană și așa au fost împărțite rolurile uh, diferitelor instituții. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Guerrero, pentru observațiile dumneavoastră în legătură cu uh, Um, modificarea tratatului și pe sprijinul pentru procedura simplificată. Cred și eu, uh, așa cum a spus și dumneavoastră, că este foarte important ca pe această temă foarte importantă e nevoie de instrumente suplimentare pentru a apăra stabilitatea economică, pentru a apăra moneda euro și pentru a crea ceea ce pentru anumite state va fi certitudinea juridică că instrumentele respective vor respecta dreptul european, dar și ordinea constituțională a statelor respective. E foarte important acest lucru și trebuie să mergem re, să ne orientăm repede pentru că prin uh, procedurile ordinare am ajunge la o dezbatere foarte deci-, dificilă în legătură cu posibilitate, posibilă sau percepțiile legătură cu transferurile de uh, competențe. Am intrat în discuții care uh, s-ar tergiversa mult. De aceea cred că procedura simplificată este soluția corectă de data aceasta și Comisia se bucură de faptul că Parlamentul European este gata să sprijine această abordare pentru a răspunde domnului Hefner, mai ales la a doua și a treia parte a întrebării în legătură cu inițiativa cetățenilor, um, în legătură cu care colaborăm atât de strâns. Comisia a creat un site web pentru inițiativa cetățenilor, pentru a înregistra inițiativele cetățenilor și de asemenea pregătește un program, un software pentru uh, a permite organizatorilor să folosească acest program pentru strângere de semnături. Astfel, sprijinim uh, inițiativa cetățenilor și suntem siguri că vom putea respecta termenele. Pentru că avansăm bine și nu cred că vor fi probleme în rezolvarea acestor probleme de software înainte de intrarea în vigoare a regulamentului privind inițiativa cetățenilor la anul. Până spune, pot spune același lucru despre manual, care va fi gata la timp de asemenea, astfel că atunci când organizatorii vor, să vor dori să folosească inițiativa cetățenilor chiar din prima zi intrarea în vigoare a acestuia, pe 1 aprilie 2012, să aibă deja la dispoziție toate informațiile pentru a putea se pregăti și pentru a folosi, dacă doresc, uh, acest uh, nou instrument uh, din prima zi. În ceea ce privește situațiile din statele membre, deocamdată nu am registrat probleme importante și sper că nu vor apărea nici în această parte complicații sper că și statele membre simt aceeași presiune democratică pe care o simți și noi la Comisie, pentru că așteptările societății civile sunt mari în legătură cu intrarea în vigoare a acestui uh, instrument la timp și pentru uh, a avea toate schimbările necesare la nivel național, uh, să fie, acestea să fie făcute la timp. În ceea ce privește mecanismele de stabilitate la nivel european, cred că Atât Comisia cât și Parlamentul European avem uh, puncte de vedere comune. Considerăm că e posibil să găsim soluție în tratatele actuale și noi am prefera ca mecanismul european de stabilitate să se înscrie în partea comunitară, a, deci să fie gestionat conform metodei comunitare și în același timp Știm că acest lucru nu a fost acceptabil în momentul de față pentru statele membre. Așa cum se întâmplă de multe ori în Uniunea Europeană, trebuie să acceptăm această soluție de compromis. Și cred că până la urmă am ajuns la un compromis destul de acceptabil, pentru că pe de o parte trebuie să aplice mecanismele de stabilitate, dar pe de altă parte acest lucru trebuie făcut conform tratatului. Și aceste texte, aceste texte trebuie să fie respectate de statele membre, de uh, președintele Comisiei și, bineînțeles, statele membre uh, nu trebuie să aibă impresia că se scapă din cadrul comunitar din, uh, cu acest instrument important, necesar și este datoria noastră, Comisiei, în calitate de gardian al tratatului, că și această prevedere respectă dreptul european. Ceea ce vă eu să vă propun este, uh, să vă, pro, să vă promit, este faptul că vom fi foarte vigilenți, vom încerca să ne jucăm rolul cât mai bine posibil pentru guvernanța politicilor europene, pentru aplicarea noii guvernanțe economice și vom uh, avea un rolul central pe care numai Comisia poate să-l joace când e vorba de aceste chestiuni foarte importante pentru a permite tuturor să coopereze mai bine în aceste domenii foarte importante care sunt economia, competitivitatea, concurența și uh, crearea de politici pentru uh, a crea noi locuri de muncă în Uniunea Europeană. În ceea ce privește întrebarea domnului Daf privind codul de conduită, dezbaterea din conferința președinților a fost una destul de constructivă, aș spune, și pentru a, veni la, a ajunge la aspectul concret al uh, am menționat al codului de conduită, bineînțeles acesta trebuie să fie um, actualizat anual. Și pentru Comisia Jurii este important uh, ca declarația intereselor financiare să fie transmisă înainte de audiere. Înțeleg um, acest uh, argument și acum așteptăm avizul Parlamentului European adoptat de conferința președinților Probabil că acest punct va fi abordat în avizul respectiv și, bineînțeles, apoi colegiul de comisar va rediscuta aceste propuneri și eu voi uh, aduce în atenția colegilor din Colegiul de Comisar aceste aspecte și sper că vor avea aceeași uh, înțelegere față de acest uh, amendament ca și mine. Când e vorba de modul în care vor funcționa mecanismele de stabilitate și procesele interne uh, din cadrul uh, modul în care vor fi organizate procesele interne din cadrul mecanismului de stabilitate, nu, nu pot eu acum să-mi iau angajamente pentru că nu sunt implicat, nu urmăresc acest dosar îndeaproape și trebuie să discut cu colegii mei să vedem care este procesul și uh, cum va fi acesta gestionat. Din câte știu, deocamdată avem un plan în mare în legătură cu modul în care putem îngloba responsabilitatea investitorilor privați, ce clauze de acțiune colectivă pot fi introduse în mecanisme și trebuie să, să existe o linie de graniță între solidaritate pe de o parte și evitarea riscurilor pe de altă parte uh, și identificarea sectorilor responsabile Și toate aceste reguli noi posibile sunt în anexa 2 um, de la concluziile Consiliului, dar cred că încă nu s-a stabilit exact care vor fi metodele în cadrul mecanismului respectiv. Întrebare în legătură cu ultimul aspect abordat de domnul președinte Cassini, în ceea ce privește partidele politice, așteptăm raportul Parlamentului European pe această temă, dar cred că pot să spun foarte clar faptul că avem un obiectiv comun legat de modul în care putem îmbunătăți, a crea un adevărat spațiu public politic la nivel european. Și dacă Consigurați că regulamentele din 2003-2004 trebuie actualizate. Putem să discutăm această posibilitate și dacă e nevoie de actualizare, vom face propuneri concrete. Ultimul aspect legat de programarea uh, programului uh, sau agendei de lucru a Uniunii uh, și cred că cea mai bună metodă de a merge înainte este aceea de unor discuții concrete între Parlamentul European, Consiliu și Comisie în legătură cu modul în care ne putem stabili prioritățile pentru pe următoarea perioadă. Astfel s-ar putea ajunge la un compromis între dreptul Comisiei la inițiativă legislativă și, pe de o parte, implicarea legiuitorului în planificarea concretă a chestiunilor de prioritate majoră pentru anul următor. Astfel, ni s-ar permite să planificăm puțin mai bine um, timingul discuțiilor adoptării, am putea coordona mai bine activitățile legiuitorilor sau celor două brațe ale sistemului legislativ și ne-am putea coordona mai bine, mai ales în domenii în care e nevoie deosebită de coordonare. Pentru a folosi exem un exemplu, pentru anul acesta prioritatea majoră este pachetul privind guvernanța economică și cu toții cred că am fost de acord în legătură cu aceasta. Iată de ce vedem care este importanța pe care o identificăm noi în programarea Parlamentului European pentru an, programarea Uniunii Europene pentru anul următor și sper că vom putea colabora în acest domeniu cu Parlamentul în, chiar de anul acesta. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar, pentru că sunteți totdeauna dispusă veniți aici să vorbiți cu noi și vă urăm succes în continuare și încheiem discuția aici. Mai avem încă un punct pe ordinea de zi. Ci lasciare, ci lasciare, vor stare cu noi, siamo contentissimi. Dacă doriți, puteți să rămâneți alături de noi. Noi vă invităm. Allora noi abbiamo ancora un altro punto. Deci cum spuneam mai avem un punct pe ordinea de zi. Da, constat că nu avem uh, întrunit numărul necesar de colegi. Așadar, vă prezint acest punct și vă sugerez o soluție, anume trimiterea unei scrisori, dar amânăm votul sau decizia finală pentru următoarea reuniune. E vorba de interpretarea articolului 128 a regulamentului și aici există o solicitare din partea domnului președinte Lene pentru o interpretare corectă. E vorba de, deci, uh, legătura cu articolul 218 al tratatului privitor la funcționarea Uniunii Europene. Soluția nu e ușoară, putem citi, bine, e plicticos să dăm lectura articolelor, dar poate ar fi bine să vedem care sunt articolele și să vedem apoi cum le interpretăm. Deci, articolul 128 al regulamentului nostru corsi davanti alla Corte di Giustizia, cioè la materia è questa. Vorbește de recursurile în fața Curții de Justiție. Articolul 128 spune, după cum urmează, 1, primul alineat, Parlamentul, ă, conform tratatului și statutului Cursului de Justiție al Comunităților Europene, pentru recursurile din partea instituțiilor europene sau din partea persoanelor fizice sau juridice, examinează legislația Uniunii și măsurile de uh, ă, pune în aplicare pentru a se asigura că tratatele, și mai ales în ce privește drepturile Parlamentului, sunt respectate pe deplin. Așadar aici, obiectul unor posibile recursuri în fața Curții de Justiție e legislația uh, Uniunii și măsurile sale de punere în aplicare. Apoi, articolul 218, alineatul 11 acum. Nu, spune președintele, ba da. Alineatul 11 acolo se spune un stat membru, Parlamentul European, Consiliul și Comisia pot solicita părerea Curții de Justiție în legătură cu compatibilitatea unui acord prevăzut a fi semnat cu tratatele. Și deci dacă cursa, curtea își dă aviz negativ, a, această măsură nu poate intra în vigoare dacă nu cumva se modifică tratatele. Tratat vorbește de o posibilitate pentru statele membre, Parlamentul, Consiliul sau Comisia să solicite uh, avizul Cursului de Justiție când e vorba de un acord prevăzut de tratate. Însă nu se vorbește acolo de control al legislației, ci de control al actelor de punere în executare. Așadar, eu cred că răspunsul este destul de simplu. Trebuie să citim însă și un alt articol. Regulament. Il quale articolo 90 Articolul 90 la punctul 7 spune că înaintea votării, aprobării, comisia competentă, un grup politic, aici e vorba de acorduri internaționale, deci înaintea votării, adoptării în comisia competentă, Deputat. Un grup politic sau măcar o zecime de deputați pot propune ca Parlamentul să ceară părerea Curții de Justiție în legătură cu compatibilitatea unui acord internațional cu tratatul. Și dacă Parlamentul adoptă această propunere, atunci votul adoptării este amânat până când se va pronunța Curtea. Dalla confronto tra queste tre norme. Bun, citind aceste trei articole, mie mi se pare că putem ajunge la următoarea concluzie. În primul rând, tratatul care e legea cea mai importantă, legea primară, vorbește de posibilitatea de recurs cu referire la acordurile internaționale. Deci, legea care se aplică e articolul 90 aici, nu, 128. Ăsta e textul de lege care se aplică aici, adică articolul 128 al regulamentului nu vorbește despre acorduri dar asta nu ne interesează, pentru că de, despre acordul vorbește articolul 90, deci aici e un alt articol se ocupă de tratate. E adevărat că articolul 128 vorbește doar de recursul la Curtea de Justiție în ce privește legislația și actele de punere în executare și nu vorbește de alte posibilități teoretice de recurs, anume actele delegate și alte decizii care nu au valoare de lege, dar care, în teorie, pot încălca tratatele. Pentru asta ar trebui să fie posibil să se facă un recurs în fața Curții de Justiție. Deci care sunt acum consecințele, în primul rând? De la Parlament, de la Comisiune, de la... E adevărat, Parlamentul, Comisia, Curtea, Curtea de Justiție trebuie să vegheze ca dreptul european să fie conform cu tratatele. Asta e norma generală. Această dispoziție înseamnă... Acest principiu deve essere trascritto nel nostro regolamento. Că punerea în aplicare acestui principiu trebuie transcris în regulamentul nostru, dar regulamentul nostru nu se poate opune la acest, acestui principiu și nu că dacă regulamentul nu spune nimic, nu există posibilitatea de recurs. Adică, în ce privește articolele, acordurile avem articolul 90. Pe, acum, pentru actele delegate, și ce alte măsuri pasibile de a fi aduse în fața Curții de Justiție, îmi pare logic să interpretăm analogic articolul 128. Articolul 128 spune sau regulamentul spune că Parlamentul poate cere avizul Curții de Justiție în ce privește legislația și actele de punere în executare. Ar fi logic să excludem de aici actele delegate și altele măsuri cu caracter non-legislativ. Interpretarea analogică cel puțin în limba latină, din manualele de drept roman, acolo se scrie că baza interpretării analogice e ubi adem legis ratio ibi adem legis dispozițio. de la norma qual e? E quella di consentire la Corte di Giustizia deci, curtea, în conformitate cu această normă, Curtea de Justiție poate controla dreptul european și aplicarea acestuia. Atunci, dacă articolul 128 se referă doar la două ipoteze și nu la altele, Asta înseamnă că putem extinde interpretarea și la aceste două celelalte ipoteze, acte delegate sau alte acte cu caracter non-legislativ. Ăsta e motivul, ăsta e rațiunea normei și cred că se poate extinde prin analogie. Așadar, propunerea finală din aceste motive pe care o sugerez eu dar acum nu avem destui membri și nu putem să votăm. Dar e să scriem, propunerea este să scriem o scrisoare în care dăm această interpretare a regulamentului nostru. Articolul 90, alineatul 6 al regulamentului stabilește procedura specifică pentru E vorba de alineatul 7 spune președintele, articolul 90 alineatul 7 stabilește o procedură specifică pentru de, o decizie a Parlamentului privitoare la prerogativa de a solicita, în virtutea articolului 128 alineatul 11 al tratatului, asupra funcționării Uniunii Europene de a cere Curții de Justiție un aviz privind compatibilitatea unui acord internațional cu tratatul. Aceste dispoziții prevăd o regulă specială care prevale asupra regulii normale, articolul 128 care spune când e vorba de a apăra prerogativele Parlamentului în fața Curții de Justiție și regulamentul nu determină o procedură specifică, procedura prevăzută de articolul 128 se aplică prin analogie. În concluzie, eu cred că trebuie să reinterpretăm așa în ce privește acordurile care nu sunt menționate la 128 se aplică, 100, se aplică 90. Când e vorba de alte acte care nu sunt indicate la 128, dar care pot fi examinate în fața Curții de Justiție prin aceeași logică cu actele deja menționate, trebuie aplicată o interpretare cu caracter analogic. Deci cu procedura generală prevăzută de articolul 128, dacă dorește cineva să ia cuvântul. Af. Um, uh, Domnule președinte, sunt de acord. Sunt pe deplin de acord cu interpretarea dumneavoastră a stării lucrurilor. Am solicitat președintelui Parlamentului să facă un aviz către Curtea de Justiție în ceea ce privește acordul de pescuit cu Marocul, care probabil încalcă dreptul internațional. In the present rules which uh, make the president... Este o lacună acum la nivel uh, legislativ și din acest motiv uh, pașii președintelui sunt incerți. Cred că este important să clarificăm potențiala utilitatea regulamentului 90 și a procedurii stipulate acolo în acest caz. Avem nevoie de quorum pentru ca dumneavoastră să luați această decizie de a trimite o scrisoare. Mi se pare o procedură care nu cere așa ceva. Cred că ar trebui să trimiteți pur și simplu o scrisoare președinte. Ja, zunächst äh, ganz herzlichen Dank, äh, Herr Vorsitzender. Äh, a, Mulțumesc, domnule președinte, în primul rând, pentru că ați luat acest punct pe ordinea de zi azi. Eu v-am rugat să o faceți. Și, în al doilea rând, vă mulțumesc pentru examinarea în detaliu a acestui subiect și pentru prezentarea uh, acestea ca atare. Iată, s-a făcut referire la diferența dintre solicitarea grupului meu politic la o altă comisie și ce se întâmplă aici. Este important ca noi, în calitate de comisie parlamentară, să oferim o interpretare și nu pot decât să spun că tot ceea ce ați prezentat dumneavoastră ca răspuns sunt lucruri care sunt pe deplin de acord. Este important uh, să interpretăm regulamentul de procedură în sensul uh, dreptului care prevalează și uh, cu referire la regulamentul 90, 125 și articolul 218 este important să fim cu toții de acord. De aceea am dorit să pun acest punct astăzi pe ordinea de zi, fiindcă am vrut es wäre ein bisschen unglücklich, wenn wir jetzt heute wieder äh, da nicht äh Neapărat să obținem această prezentare și am vrut neapărat ca Comisia noastră parlamentară să aibă un punct de vedere. Dumneavoastră trebuie să decideți acum ce procedură trebuie urmată pentru ca răspunsul prompt din partea noastră să și urmeze. Uh, uh, uh, punct procedural, domnule președinte. Ce înseamnă quorum la Comisia Parlamentară? Știe cineva? Că, că, a. Am înțeles, spune domnul Dafi, s-a răspuns fără microfon. Come sempre accade, Așa cum se întâmplă întotdeauna, spune președintele, eu am greșit. Pentru că, de regulă, numărul legal înseamnă un impediment dacă, doar, doar dacă cineva cere verificarea, dacă s-a întrunit vorumul. Dar eu, iată, am greșit, pentru că nimeni nu solicitat acest lucru, dar nu cred că solicitarea grup, domnului Hefner uh, schimbă ceva. Dacă luăm hotărârea de a trimite scrisoarea data viitoare, cred că e bine. Când avem, când ne întâlnim? Săptămâna viitoare, pe 22, că am hotărât că organizăm o ședință extraordinară. Deci putem da un răspuns oficial pe 22. Wäre das zeitlich noch... Cred că am, ne-am putea încadra în timp. Dacă ați trimite dumneavoastră această scrisoare, nu știu dacă ați putea să discutați cu coordonatorul PP înainte. Mi-e greu să-mi imaginez că un membru al comisiei reia vorbitorul. Mi-e greu să-mi imaginez că chestiunea aceasta cu quorumul este atât de decisiv aici și că cineva așteaptă până când uh, a fost verificat quorumul. Ați abordat noastră pe bună dreptate subiectul quorumului, dar nimeni nu a solicitat uh, uh, marcarea quorumului. Dumneavoastră, după cum ați spus, ar fi, cred că ar fi uh, suficient dacă am tratat subiectul, uh, dacă am face aceste lucruri la reuniunea următoare. Bine, atunci, deci pe 22, pentru că pe 23 facem anunțul în plenar. Da, domnul Guerrero. Da, mulțumesc. Vreau să susțin propunerea să luăm o decizie pe 22. Pentru că pe de o parte, nu mai sunt multe zile până în 22 și an, e adevărat. Dacă nu se întreabă, e o soluție italiană asta, să nu întrebăm dacă există sau nu vorum, dar sigur nu mă surprinde că avem și interpretarea germană sau spaniolă. Eu cred că acum sunt diverse grupuri parlamentare care nu sunt de față dar nu este o temă atât de urgentă. Nu trebuie să o rezolvăm acum. Putem aștepta o săptămână. Nu e nicio problemă, cred eu. Oui, merci, monsieur le président. Je voulais... Euh, Mulțumesc, domnule președinte. Peut-être... Euh, Aș dori să spun și eu că poate ar fi mai rezonabil să așteptăm câteva zile. Uh, putem să ne permitem să o facem și poate ar fi util să dispunem de propunerea în scris, propunerea pe care ați formulat-o foarte clar în mod oral, dar doar oral totuși. Euh, deci eu sunt uh, de părere să așteptăm câteva zile. Allora. Bine. Atunci vom discuta din nou pe 22. Cu toții trebuie să învățăm într-una lucruri și la sugestia secretariatului uh, am învățat și eu un lucru și anume că regulamentul cere verificarea din oficiu a numărului uh, legal minim de membri prezenți. Articolul 195, aliniatul 2. Deci, acesta nu este nicio soluție italiană, nici una spaniolă. Cred că tot ce s-a, era de spus s-a, spus. S-a solicitat o ședință extraordinară pe data de 7 martie, nu 7 aprilie, se corectează domnul președinte, pentru că 7 martie a trecut deja, deci pe 7 aprilie și așa rămâne. Nu mai avem nimic altceva de decis. Avem apoi ședințele ordinare pe 28 și 19 aprilie, dar având în vedere că ședințele extraordinare au devenit mai, uh, mai dese decât cele ordinare, acest lucru arată că muncim foarte din greu. Mulțumim și la revedere!